Dear colleagues, please. Stimați colegi, vă rog frumos să luați loc. Bun venit la această sesiune plenară. Începem acum uh, conferința interparlamentară cu privire la stabilitate, coordonare economică și guvernanță în Uniunea Europeană în cadrul săptămânii interparlamentare. Bun venit reprezentanților parlamentelor naționale și membrilor Parlamentului European. Este o plăcere și o onoare pentru mine să-i urez bun venit domnului Antonio Tajani, președintele Parlamentului European și președintelui uh, Camerei Reprezentanților din Parlamentul Maltez, domnul Farugio, le le urez bun venit și domnului comisar Dombrovskis și domnului uh, Escriva, care este președintele rețelei pentru instituții fiscale independente. De asemenea, avem vorbitori din partea parlamentelor naționale, domnul Paleotti din partea Senatului Italian și Norbert Brackman, uh, membru al Comisiei pentru Bugete din Bundestag. După cum știți, astăzi vom avea un schimb de opinii cu privire la pactul fiscal ca parte din uh, politicile naționale. Acest tratat uh, pentru stabilitate și coordonare și guvernanță specifică uh, faptul că, pe baza unei evaluări al experienței cu implementarea, vor fi luați pașii necesari în conformitate cu tratatul cu privire la Uniunea Europeană și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Noi dorim să integrăm acest tratat în cadrul legal al Uniunii Europene, deci este foarte bine că astăzi avem ocazia să facem un schimb de experiență cu privire la implementarea acestui tratat, dorind să avem o politică economică mai bine coordonată. Uh, câteva reguli administrative, nu știu dacă trebuie să vi le amintesc, uh, știți foarte bine cum trebuie să cereți cuvântul, așa că am plăcere acum să-i dau cuvântul domnului președinte Antonio Tajani. Mulțumesc foarte mult, Roberto! Stimați membri ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, stimate președinte Angelo Farugia al uh, Camerei Reprezentanților din Malta, domnule comisar Dombrovskis, domnule președinte uh, José Luis Escriva, al, uh, președinte al NIFI, domnule senator Paleotti, membru al Comisiei pentru Bugete, stimate uh, domn Brackman, dragă Roberto, Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc președinției malteze pentru, pentru buna cooperare în organizarea acestei conferințe. Doresc să urez Maltei succes în lunile următoare la președinția Consiliului. Puteți să contați pe Parlament uh, și, și pe buna noastră cooperare. Astăzi avem o dezbatere cu privire la bunele practici referitor la implementarea pactului fiscal. Acesta este un exercițiu util pentru a îmbunătăți relația cu parlamentele naționale și pentru creșterea răspunderii democratice. Voi trece acum la limba italiană. Giornate aceste zile sunt dedicate analizării capacității noastre de guvernare a economiei europene și a apropierii sale față de cetățeni și companii. Nu este vorba de un exercițiu teoretic, pentru că de el depinde creșterea și crearea de locuri de muncă în Europa. Și este ceea ce cetățenii noștri așteaptă din partea noastră. Criza, din păcate, încă nu a fost complet depășită, iar creșterea este încă slabă. Nivelul investițiilor noastre este încă insuficient, șomajul este încă dublu față de șomajul din Statele Unite ale Americii. Problema șomajului trebuie să fie în centrul preocupării noastre, în special în acele regiuni unde unul din doi tineri nu-și găsește un loc de muncă. În pofida datelor pozitive la exporturi, economia reală, în special IMM-urile, se confruntă în continuare cu obstacol în ceea ce privește accesul la credite, la piețe și la servicii eficiente. În fața acestor provocări, trebuie să avem instrumentele adecvate. Uniunea nu poate să rămână așa un, într-un fel de împietrire în uh, cazul atâtor amenințări. Trebuie întreprins pași hotărâți. Trebuie să punem în aplicare raportul celor cinci uh, președinți, trebuie să finalizăm piața unică, piața unică digitală, piața energetică, pentru a cita doar câteva exemple. Trebuie să întărim coerența politicilor noastre economice, să reducem divergențele și discrepanțele economice și sociale care sunt în creștere. Sistemul nostru economic trebuie să fie mai competitiv. În acest sens, consider că este necesar să <clears throat> reorientăm cheltuielile spre investiții productive. În acest context, parlamentele naționale trebuie să joace un rol important susținerea din partea lor a reformelor structurale necesare pentru creșterea ocupării este fundamentală. Acțiunea dumneavoastră este fundamentală. Mă gândesc aici la reforma pieței muncii, a serviciilor, a capitalului, administrația publică, susținerea economiei reale, susținerea IMM-urilor. Semestrul european, așa cum am discutat ieri în această aulă, reprezintă un instrument optim pentru dialog între instituțiile europene și cele naționale în definirea celor politici economice necesare pentru relansarea economiei noastre. Recomandările semestrului european în sine vor fi mai eficiente dacă vor fi discutate în mod democratic și asumate de statele membre. În această optică discutăm astăzi despre așa numitul Fiscal Compact, care reprezintă un element cardinal al guvernării noastre economice. Știm că este un tratat complex. Solicită echilibrul uh, bugetar și uh, mecanisme de corecție. Tocmai acest uh, cadru complex de reguli și aplicarea lor în diferite contexte naționale, cu siguranță nu este un exercițiu simplu, pentru că în multe țări încă mai sunt multe dificultăți de întâmpinat. De aceea consider că este important ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să discute diferitele experiențe pe care le-au avut în aplicarea acestor reguli. Ce a funcționat și care au fost dificultățile. Care a fost impactul asupra stabilizării finanțelor publice? Care a fost stimulul pentru reforme? Și, în special, trebuie să vedem dacă e nevoie de reajustări pentru a susține mai susținut creșterea, ocuparea, economia reală dar cu respectarea unui finanțe publice solide. Eu nu cred în contra poziționare a finanțelor publice și a austerității. Noi, cred, noi trebuie să reducem cheltuielile publice pentru că nu putem uh, risipi bani întotdeauna în scopuri electorale pentru a mulțumi cetățenii, dar în același timp asanarea finanțelor publice nu rezolvă nimic dacă nu există și o susținere reală pentru economia reală, a agriculturii, a profesiilor, a artizanatului, a comerțului, a tuturor sectoarelor economice. Pentru că riscăm să avem o politică care vede doar cu un ochi. Trebuie să avem o politică orientată pe ambii piloni, o reducere a cheltuielor publice, deci să nu risipim banii, dar în același timp trebuie să ajutăm industria și companiile și tot ceea ce reprezintă economia reală. Avem așadar nevoie de ajustări pentru a stimula mai susținut creșterea și ocuparea. Cu însă uh, respectarea principiilor consolidării bugetare. În acest uh, sens am apreciat cele spuse de domnul Dombrovski săptămâna trecută vis-a-vis -vis de publicarea și transpunerea acestui compul fiscal în legislațiile naționale. În opinia mea este un exercițiu de mare importanță. Trebuie să ieșim uh, din această așteptare. Nu am uh, reușit încă să trecem de pe un mal uh, spre celălalt al râului. Și mm, făcând acest lucru, reușim să fim loviți de o eventuală viitură. Și atunci strategia noastră politică ar fi înfrântă. Trebuie să avem reguli economice care să stimuleze creșterea, pentru a avea și finanțe publice solide și să facem acest lucru cu respectarea democrației și a cetățenilor. De aceea este importantă implicarea parlamentelor naționale. Fiecare dintre noi are competențe diferite, dar având ocazia că în această săptămână se confruntăm pe teme care nu țin de înalta uh, sfera finanțelor, ci de teme care privesc viața tuturor cetățenilor noștri, mai ales a celor care trăiesc în condiții economice dificile, pentru că datoria noastră este să ne uităm la cei mai slabi și să împiedicăm ca ei să rămână în urmă. Atunci când noi credem în economia socială de piață, pentru că așa spune și tratatul, noi considerăm piața ca un instrument pentru a face uh, politică socială. Piața nu este obiectul final, ci instrumentul de a face politici sociale pentru a avea grijă de cetățenii din Uniunea noastră europeană. Acum doresc să-i dau cuvântul domnului Angelo Ferugia, președinte al Camerei Reprezentanților din Parlamentul Maltez. Aveți cuvântul și mulțumesc domnule Gualtieri, sunteți un foarte bun președinte al Comisiei ECON. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și pentru angajamentul pe care vi l-ați luat pentru cetățeni și pentru economie. Thank you, Chair. President Tajani. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Tajani, stimați membri ai Parlamentului European și stimați colegi din parlamentele naționale, sunt onorat să pot să mă adresez unei audiențe atât de distinse în cadrul acestor activități interparlamentare organizate cu ajutorul președinției malteze a Consiliului. Vă mulțumesc tuturor că ați acceptat să participați în ceea ce sper eu că va fi o conferință constructivă și spornică. Voi fi uh, foarte. voi vorbi foarte clar încă de la început. Mă bucură foarte mult cooperarea foarte bună între Camera Reprezentanților din Malta și Parlamentul European. Domnule președinte, chiar am avut o întâlnire cu dumneavoastră mai devreme în care v-am explicat cât de importantă este această cooperare pentru a atinge cu adevărat rezultate și la nivel politic și la nivel administrativ. Ieri am avut discuții în cadrul uh, Conferințe cu privire la semestrul european și sper că acestea au fost utile pentru ca noi să începem să clădim pe, uh, ce, pe, pe dezbaterea pe care am avut-o ieri și pe care o vom, o vom avea astăzi. Aceste evenimente reprezintă o ocazie pentru ca noi, reprezentanții de la nivel național și de la nivel european, să ne întâlnim. Și reprezentanții statelor membre, firește, este important pentru că putem să discutăm politicile bugetare și alte teme care intră în sfera de aplicare a Tratatului pentru Stabilitate, Coordonare și Guvernanță în Uniunea Economică și Monetară. Doamnelor și domnilor, trecem prin vremuri interesante, adică trebuie să spun că Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai profundă criză încă uh, de la începuturile sale. Provocările sunt numeroase și avem multe provocări simultan. Brexit, criza refugiaților și migrației, ascensiunea extremismului și terorismului, creșterea euroscepticismului. De asemenea, după cum a spus și domnul președinte Tajani, dificultăți, ne confruntăm și cu dificultăți economice și financiare, mai ales în anumite state membre. Avem măsurile de austeritate și efectele pe care le-au avut acestea asupra cetățenilor celor mai vulnerabili. Știm că sărăcia este în creștere în urma acestora. Și după cum am spus mai devreme, aceast- aceste provocări nu sunt toate, nu e o listă completă. Uniunea Europeană a încercat să rezolve aceste probleme și nu a demonstrat întotdeauna cetățenilor că poate să fie eficientă, lucru îngrijorător. Nici hotărâtă, nici eficientă nu a apărut Uniunea Europeană și asta a subminat încrederea cetățenilor și interesul lor față de instituțiile europene. Astfel, nici relevanța noastră pentru cetățeni nu mai este la fel de mare. Aș dori să mai adaug că statele membre ale Uniunii Europene nu își nu renunță întotdeauna la diferentele lor de opinie pentru a se ocupa împreună de provocările care afectează întreaga Uniune. Pentru a merge înainte, pentru a progresa cât se poate de rapid și de eficient pentru a obține rezultate concrete în beneficiul fiecăruia dintre noi în familia noastră europeană. Având în vedere această situație dificilă, prioritățile președinției malteze sunt foarte relevante. Ele ne ajută să, a, să obținem rezultate pozitive în diferitele domenii în care Uniunea Europeană uh, are dificultăți acum. Migrația, adică piața unică, securitatea, incluziunea socială, politica europeană de vecinătate și sectorul maritim. Dimensiunea parlamentară va contribui la eficientizarea discuțiilor și la um, uh, contribuirea cu propria viziune la cunoștințele pe care le avem deja. Dimensiunea parlamentară va promova o unitate de care avem nevoie cu disperare în, uh, ace, în, acest, în aceste vremuri. De asemenea, va promova dialogul și la nivel european, dar și la nivel național și regional. Să nu uităm că noi, în calitate de parlamentari, putem uh, să conducem prin puterea exemplului și trebuie să facem acest lucru. Avem nevoie însă de voință politică la toate nivelurile, să găsim compromisuri, să obținem soluțiile necesare, să confruntăm provocările noastre în uh, cel mai eficient mod posibil. Știm care a fost uh, efectul de domino al crizei financiare și economice din 2008, anume dificultățile noastre financiare, care uh, sunt încă prezente, nu le-am depășit, trebuie să recunoaștem. Și doar prin cooperare eficace putem să rezolvăm aceste probleme. trebuie să conlucrăm pentru a avea o uniune mai puternică. Trebuie să le oferim cetățenilor soluții concrete pentru a le recăpăta încrederea și pentru a îi convinge că Uniunea Europeană este un proiect aflat în beneficiul tuturor. Trebuie să dăm dovadă de mai multă solidaritate. este nevoie de această solidaritate și față de statele membre care se confruntă cu dificultăți și solidaritate față de fiecare om care trăiește sub pragul sărăciei sau care, este, care se află uh, la risc de, de alunecare în sărăcie. Conform statisticilor Eurostat, numărul de persoane care se, se confruntă cu riscul sărăciei sau excluziunii sociale în Uniunea Europeană este o rușine. 24% în anul 2015. Trebuie să rezolvăm această problemă. Noi suntem reprezentanții direcți direcția ai cetățenilor. Ei ne-au ales, le reprezentăm interesele. Lor trebuie să le slujim prin politicile noastre. Și tocmai de asta ne aflăm aici, astăzi. Și de aceea discutăm uh, chestiunile pe care le avem pe ordinea de zi. De exemplu, pilonul social, pilonul pentru drepturi sociale. este și el foarte necesar în lumina efectelor devastatoare ale crizei economice și financiare recente. Am vorbit uh, și despre șomaj, despre șomaj în rândul tinerilor. Acesta a crescut exponențial și nu doar în Grecia. Uh, munca precară, acest fenomen a crescut, uh, afectând mulți oameni vulnerabili în toată Uniunea. Astfel, avem nevoie să punem uh, și mai mare accent pe dimensiunea socială și am spus că acesta este, aceasta este una dintre prioritățile noastre. Politicienii, ca noi, nu trebuie să repete aceleași greșeli care au fost făcute după uh, crizele recente, crizele economice recente. După cum știți, anumite decizii nu au luat în considerare impactul devastator pe care l-ar avea asupra celor mai vulnerabili. Acum știm rezultatele și nu putem să repetăm această greșeală. O altă temă, diferită, dar la fel de importantă pentru cei pe care îi reprezentăm, este ultimul punct de pe ordinea de zi pe care îl vom discuta mâine. Anume, trebuie să găsim un echilibru între măsurile de austeritate și reformele structurale. Acestea sunt necesare pentru ca guvernele să se adapteze reglementărilor europene în materie de cheltuieli publice și ele sunt necesare pentru a oferi protecție, um, învățământ, îngrijiri medicale, pentru a ajuta la crearea locurilor de muncă pentru cei mai vulnerabili oameni din societate, inclusiv tinerii care sunt generația pierdută de astăzi. Stimați colegi, în încheiere vă doresc o discuție rodnică din care să ne putem inspira și care să ne încurajeze să continuăm să facem eforturi și progrese în ciuda provocărilor cu care ne confruntăm. Haideți să fim curajoși, astfel încât viitorul nostru să uh, fie uh, mai luminos decât anii crizei care a trecut. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, um, and now I give the floor to Vice President of the Mulțumesc. Acum dau uh, cuvântul vicepreședintelui uh, Comisiei Europene, Valdis Dombrovski. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie ca Comisia să contribuie la acest schimb de opinii în legătură cu pactul bugetar și mai larg în legătură cu coordonarea uh, politicilor fiscale și economice. Mai întâi aș dori să vă spun câte ceva în legătură cu nevoia care a generat uh, acest uh, pact. E clar uh, că această inițiativă nu poate fi privită ca fiind una izolată, ci una care face parte dintr-un răspuns mai vast al Europei la criză și mai mult decât atât al zonei euro. În 2011, atunci când criza era în plină desfășurare, dincolo de măsurile care vizau contracararea efectelor sale, Comisia s-a gândit să găsească și alte uh, instrumente pentru a consolida disciplina bugetară câtă vreme uh, făcea ca uh, statele să-și asume răspunderea pentru modul în care fac politicile fiscale. Statele membre și-au dat seama că uh, firewall de lichidități uh, stimulat din resurse proprii uh, ar trebui să meargă mână-mână cu mecanisme care să asigure o disciplină fiscală mai uh, strictă. Uh, Uh, după ce s-a înființat uh, pactul de stabilitate, mecanismul de stabilitate, uh, S-a insistat și pe coordonare și guvernanță pentru a pune la punct celelalte măsuri. Pactul bugetar vrea să facă o anumită ordine domestică în ceea ce privește acțiunea diversilor actori din acest sector. Ideea era să se impună un cadru fiscal care să aducă creștere și stabilitate. Era o cale de a asigura consecvența între Uniunea Europeană și statele membre. Aș dori să vă reamintesc că și că abordarea interguvernamentală nu uh, a fost abordarea pe care am preferat-o. Modificarea tratatelor era un demers pe care l-am fi dorit, dar acesta a eșuat uh, la uh, limită. Apoi, în ceea ce privește consolidarea cadrelor fiscale naționale, e bine, nu operează foarte bine într-un cadru foarte strâns. Bineînțeles, totul trebuie articulat cu um, programul de acțiune a semestrului european pe care l-am discutat uh, ieri. Am încercat să stimulăm cooperarea exante în ceea ce privește spațiul bugetar, mai ales în zona euro. Am făcut asta prin Uh, legislația two-pack. Statele membre uh, trebuie să înainteze planurile bugetare. Aceste planuri sunt apoi uh, evaluate de către comisie și discutate uh, între miniștri de finanțe ai zonei euro înainte ca bugetele naționale să poată fi adoptate. Această practică facilitează, după cum știți, un dialog între comisie și statele membre de asemenea și cu parlamentele naționale, uh, în relație firește cu Parlamentul European. Firește, Parlamentul Național și uh, Parlamentul European pot invita Comisia să-și prezinte uh, opinia în legătură cu proiectele bugetare. În ceea ce privește orientarea fiscală agregată, noi ne dorim să avem măsuri fiscale diferențiate care să asigure creșterea și prosperitatea. Autoritatea bugetară este una dintre principalele competențe ale parlamentelor. Parlamentele naționale, până la urmă, pun în aplicare politica fiscală în conformitate cu Pactul de Creștere și Stabilitate și cu semestrul european. Ele cooperează uh, strâns cu guvernele, uh, care trebuie să traducă obiectivele de uh, deficit uh, în priorități uh, de politică națională. Apoi, o a doua considerație se leagă de emergența uh, unei noi specii uh, de uh, uh, actori fiscali și anume actorii fiscali independenți. Aceștia erau activi în statele membre și înainte de criză. Marea lor majoritate uh, însă a apărut uh, destul de recent în urma legislației europene. Aproape toate statele membre au un Consiliu Fiscal care să ofere avize independente. Or acest lucru este impresionant aceste consilii au ajuns să joace un rol din ce în ce mai important în procesele bugetare ale statelor membre din Uniunea Europeană. Asta a îmbunătățit uh, respectarea regulilor fiscale, s-au făcut previziuni mai realiste și uh, s-a dus la o sporire a sustenabilității finanțelor publice. Acest uh, pact bugetar a venit și cu niște sarcini deosebite. Există mecanisme uh, de evitare a corupției atunci când se deviază foarte mult de la obiective, să spunem. De asemenea, se asigură transparența mecanismelor de corecție. Pentru a se asigura eficiența uh, și independența sa, Comisia a venit cu recomandări ca parte a unor uh, principii de bază care stau la baza pactului bugetar. Pactul bugetar a introdus de asemenea și principiul te conformezi sau explici. Autoritatea bugetară trebuie să urmeze recomandările instituțiilor uh, independente de monitorizare sau să respecte uh, regulile bugetare. Dacă nu pot să urmeze aceste recomandări, trebuie să explice public de ce fac asta. Europenii nu pot fi uh, tratați uh, um, uh, altfel. Pur și simplu trebuie uh, ca guvernele să-și asume ceea ce au uh, uh hotărât. Experiențele uh, cu Consiliul Financiar au dus uh, la crearea unui comitet fiscal uh, european. Acesta este un comitet consultativ care va contribui la dezbaterea care vizează implementarea regulilor și um, poziția și orientarea fiscală a Uniunii Europene. Haideți să conchidem cu uh, câteva cuvinte legate de uh, anexă. După cum știți, Comisia a fost solicitată să reacționeze la uh, Um, ceea ce au hotărât cele 22 de părți contractante din zona euro. Comisia a lucrat îndeaproape cu statele membre vizate pentru a găsi uh, uh, o evaluare obiectivă. Raportul Comisiei este foarte aproape de a fi finalizat și sperăm să fie publicat în viitoarele săptămâni. Raportul are ca obiectiv primordial uh, stabilirea unor etaloane legate de modul în care se aplică previzi, dispozițiile pactului uh, bugetar uh, la nivel național. De asemenea, ne interesează consolidarea spațiului fiscal. Mai avem și obiective care țin de tratatul interguvernamental și care vor fi în curând evaluate și dezbătute. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much to Vice President Dombrovskis. I also understand you have now Mulțumim, domnule președin, vicepreședinte Dumbrovski. Să înțelegem că ne așteaptă un dialog tripartit foarte interesant. Acum dau cuvântul lui uh, Jose Luis Escrivacea, președinte al rețelei europene de instituții financiare independente. Eh, Mr. President, members of the European Domnule președinte, stimați eurodeputați și membrii Parlamentului Național, vă mulțumesc pentru această invitație pe care mulțumiri pe care adresez Republicii Malta. Este o onoare pentru mine să și rețeaua de instituții fiscale independente să particip la această conferință interparlamentară cu privire la legislația fiscală ca parte integrantă a luării deciziilor naționale de tip economic. De fapt, asociația noastră, rețeaua noastră, este în multe privințe o urmare a acestui pachet uh, fiscal uh, și în pofida vieții noastre destul de scurte până acum, creăm din ce ce mai multă experiență cooperarea rețelei noastre. Din experiența acumulată aș dori să evidențez două chestiuni. În primul rând, atenția crescută asupra rolului preventiv a supravegării financiare și monitorizării de către autoritățile naționale, în sens în care este nevoie de principii comune și, în al doilea rând, capacitatea de a adapta regulile europene la specificul național. Țările trebuie să-și poată ajusta particularitățile economice și instituționale, dar respectând în continuare caracteristicile regulilor europene și respectând prerogativele parlamentelor naționale. După cum știți, pachetul fiscal reunește o serie întreagă de elemente, dar astăzi mă voi concentra asupra contextului instituțional, unde se iau decizii bugetare și uh, se asumă și angajamentele fiscale. Prea des, um, dezbaterile fiscale în interiorul Uniunii Europene se rezumă la discutarea cifrelor. Uneori uh, uh, este vorba de simple devieri la decimală sau la interpretarea deciziilor uh, ECOFIN în statele membre. Noi considerăm că este nevoie de o orientare diferită și ar trebui să ne concentrăm asupra aplicării cadrelor fiscale naționale și a asumării angajamentelor fiscale. Un model bazat doar pe reguli UE uh, stricte și o supraveghere UE este insuficientă și inadecvată pentru a preveni crize financiare severe sau pentru a promova finanțe publice sănătoase. Instituții naționale puternice, pe de altă parte, reprezintă o condiție sine qua non pentru politicile fiscale de succes. Asta pentru că instituțiile naționale și parlamentele sunt în măsură să joace rolul care le revine în procesul bugetar. Regulile și supravegherea de către UE devine mai puțin necesară și deciziile fiscale nu mai sunt văzute ca o impunere de la centru. Și în al doilea rând, pentru că acest angajament mai puternic din partea instituțiilor naționale în procesul bugetar poate face ca politica fiscală să-și extindă sferă de acțiune și obiectivele. Este important pentru eficiența și calitatea finanțelor publice ca acest lucru să fie adăugat pe agenda și în contextul provocărilor datorate um, schimbărilor demografice și a <clears throat> productiv, creșterii <clears throat> reduse a productivității. Cheltuielile publice reprezintă mai mult de 45% din PIB. Prin, uh, uh, pe care de consecință, creșterea de eficiență trebuie să fie derivate și din modul în care se cheltuiesc banii. Prin aceste motive, angajamentul Parlamentului Naționale a asociațiilor din cadrul IFI la nivel economic, precum și agenții economici din statele membre, sunt importanți pentru implementarea unei politici fiscale orientate spre stabilitate. Astfel, ar trebui ca toate părțile implicate să își realizeze funcțiile pe care au fost prevăzute în redistribuirea veniturilor uh, și gestiunea ciclurilor de afacere. În acest context, uh, pachetul fiscal a fost un pas pozitiv. A făcut diferența în guvernanța uh, politicilor fiscale, promovând în mod decisiv disciplina fiscală, inclusiv uh, acordarea de competențe pentru instituțiile IFI prin monitorizarea și transpunerea uh, <clears throat> brațului preventiv la nivel național și asigurând proiecții fiscale și macroeconomice prudente. De atunci, o serie întreagă de instituții IFI uh, în întreaga Uniune Europeană, cu excepția Poloniei și Republicii Cehe, au instituții de acest gen. În multe țări, aceste instituții au fost create de la zero. Sigur, suntem uh, încă în proces de învățare, implicați în rezolvarea problemelor publice pentru, public, practice pentru a deveni instituții pe deplin funcționale. Asigurarea accesului la informații, capitalul uman și financiar trebuie să fie pe măsură pentru îndeplinirea misiunii noastre. Așa cum uh, spunea și domnul Dombrovskis, la aceste aspecte se mai lucrează. Însă instituțiile și regulile sunt doar o parte a Um, acestei povești. Um, cu Finanțe publice sănătoase necesită și cadre financiare cuprinzătoare la nivel național, care să cuprindă informații bugetare corespunzătoare, proceduri bugetare bune și practici de asemenea, și o abordare bazată mai mult pe termenul mediu, susținută de reguli numerice și aranjamente adecvate între diferitele nivele de administrație publică. Noi considerăm că s-au făcut progrese în acest sens uh, în toate țările și pe toate temele. Trebuie avutăm mai multă atenție pentru implementarea la nivel național. În special, rețeaua ar dori să sublinieze relevanța cadrelor bugetare pe termen mediu. Pachetul fiscal este, prin urmare, un pas uh, în direcția cea bună spre instituții fiscale mai puternice și o mai mare asumare naționale. Astfel de instituții fiscale bine funcționale pot fi benefice prin contribuția pe care o au la sustenabilitatea fiscală. De asemenea, trebuie făcute eforturi suplimentare, chiar și intensificate, pentru ca această abordare să continue. Încurajăm Comisia să monitorizeze transpunerea pachetului fiscal în ansamblul său, inclusiv implementarea în legislație națională a principiilor care guvernează aceste instituții fiscale. Exercițiul de monitorizare nu ar trebui să aibă doar o dimensiune de jure, te trebuie să facă și o examinare de fapt în viața de zi cu zi. Pentru că ca instituțiile fiscale independente să beneficieze de capacitățile organizatorii necesare pentru a-și îndeplini pe deplin uh, Uh, funcțiile care le revin conform uh, pachetului fiscal. Statele membre, pe de altă parte, trebuie să fie dispuse și să, aibă încredere în capacitatea acestor instituții și să faciliteze buna lor funcționare. Câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, acum în ceea ce privește regulile fiscale în vigoare la nivel european. Trebuie să recunosc că monitorizarea practică a acestor reguli din pachetul fiscal este deseori o misiune foarte dificilă. E adevărat că țările au avut posibilitatea să-și adapteze regulile preventive și prin așa numitul mecanism de corecție, să le adapteze așadar la specificul național. Este o abordare salutară. Însă, totuși, regulile de bază a pachetului fiscal continuă să fie prea complicate Deși se fac simplificări, totuși uh, instrumentele analitice sunt complexe, la fel și procedurile și acordurile de interpretare. Concepte precum MTO, riscuri de sustenabilitate, decalajul de output, vieri semnificative uh, și așa mai departe, pentru a vă da doar câteva exemple, sunt greu de înțeles de către public și nici măcar experții uneori nu pot cădea de acord. Desigur, uh, instituțiile fiscale independente sunt în măsură să monitorizeze aceste reguli și considerăm că ne aducem contribuția pentru a le face mai accesibile. Totuși, rețeaua consideră că atât asumarea regulilor fiscale, dar și eficiența uh, cadrului fiscal UE ar avea de profitat dacă se face mai multe simplificare. Deci uh, mai e loc de mai bine în acest sens. În această privință, rețeaua salută faptul că una dintre misiunile incluse în mandatul noului Consiliu Fiscal la nivel european este de a efectua evaluare și de a face sugestii cu la funcționarea uh, cadrului fiscal european. Experiența acumulată de instituțiile fiscale independente în monitorizarea acestor reguli ar putea fi utilă aici pentru a sublinia principalele deficiențe ale cadrului fiscal UE în forma sa actuală și să identifice îmbunătățiri potențiale. Suntem dispuși <clears throat> și dornici să ne aducem contribuția la activitatea de evaluare independentă de către Bordul Fiscal European. Permiteți-mi să închei subliniind faptul că suntem disponibili să colaborăm cu instituțiile europene, dar și parlamentele naționale. Audierii în parlamentele naționale fac parte, de fapt, din activitatea obișnuită a instituțiilor fiscale independente. Nu este întotdeauna cazul, sau nu raportăm în Parlament, dar asta însă asumarea răspunderii trebuie să fie o strategie care să asigure eficiența și utilitatea acestor instituții pentru societate ca ansamblă. Dau acum cuvântul lui Paolo Guerrero Paleotti, membru al Senatului Italian. Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte Gualtieri. În această scurtă prezentare voi vorbi despre trei teme importante. În primul rând, când și cum a introdus Italia pactul fiscal. În al doilea rând, experiența noastră în implementarea pactului fiscal și uh, pactul pentru stabilitate fiscală. Și în al treilea rând, câteva sugestii pentru revizuirea și punerea în aplicare a conținutului pactului fiscal în lumina experienței noastre la nivel național. Italia a adoptat noi reguli bugetare pe baza uh, pactului fiscal în, april, în aprilie 2012. Oricum, pactul a fost ratificat înainte. Așadar, Bugetul structural trebuie să fie uh, pe surplus sau um, echilibrat. Dacă este depășită limita impusă de UE, atunci trebuie să ținem cont de nevoia de a reduce excesul în funcție de obiectivul european. Avem un uh, Consiliu Fiscal independent care a fost înființat pentru a supraveghea reglementările bugetare și implementarea pactului fiscal. Conform legislației europene, există două excepții de la regula deficitului și datoriei. În primul rând, situația unei recesiuni grave în țara respectivă sau în toată Uniunea sau în caz de uh, evenimente extraordinare care nu țin de controlul uh, guvernului și care pun presiune pe bugetul public adică o criză financiară sau dezastre naturale. Oricum, avem proceduri riguroase, riguroase pentru a permite guvernului uh, să invoce aceste uh, clauze de derogare. Noi putem să cerem comisiei să uh, trimită uh, um, un raport Parlamentului italian și acesta trebuie să fie adoptat uh, cu majoritate absolută în Parlamentul nostru. Din 2012, Italia a început niște transformări radicale pe două paliere. În primul rând, am dat drumul unor reforme radicale, începând cu sistemul de pensii, Comisia a spus că sistemul nostru este cel mai durabil pe termen lung dintre toate statele membre. În al doilea rând, am făcut o ajustare uh, majoră a finanțelor publice, lucru care a făcut deficitul să scadă. Cu alte cuvinte, ne așteptăm ca în acest an să scadă așa cum a scăzut și din 2015 până în 2016. Și pentru următorii trei ani avem ca obiectiv o scădere a deficitului, o scădere suplimentară. După trei ani, trebuie să atingem obiectivul pe termen mediu al unui buget echilibrat. Prin această combinație de reforme și politici fiscale responsabile, am putut să avem deja rezultate. Avem deja o creștere a ratei de ocupare, În ceea ce privește punerea în aplicare pactului fiscal, Italia, ca și alte țări europene, a amânat uh, uneori acest obiectiv al echilibrului bugetar. Trebuie să Vă amintesc că în ultima vreme doar în Germania a fost aplicat pe deplin pactul fiscal în, dintre țările mari. Italia s-a folosit de acea marjă de flexibilitate pentru implementarea unor um, reforme structurale care să încurajeze investițiile publice. Și asta pentru a uh, Cara pentru a gestiona mai bine cheltuielile care au survenit în urma, în urma crizei migrației. Acest lucru, această flexibilitate a fost un lucru pozitiv pentru noi, pentru că a fost un stimulant pentru uh, investiții și reforme. Deci, cred că este oarecum înșelător că, că se pretinde că flexibilitatea folosește pentru Uh, a, a nu implementa cum trebuie pactul. Având în vedere experiența noastră și a altor țări, pot să vă spun următoarele. Cu siguranță, pactul fiscal și reglementările fiscale au îmbunătățit uh, mediul Uh, care este cu siguranță mult mai bun decât uh, în trecut. Însă ar trebui să adăugăm, înainte de discutarea integrării pactului fiscal, este nevoie de reforme semnificative și de revizuire ale legislației. Și vă voi oferi câteva sugestii în acest sens. În primul rând, metodologie și calcul pentru determinarea outputului, posibilului output al economiei naționale. Acestea sunt foarte importante. Trebuie să fie uh, aceste calcule trebuie să fie revizuite pentru că ele se bazează pe niște prezumții uh, îndoielnice. După cum știm, uh, echilibrul este foarte greu de estimat, echilibrul structural și poate astfel să ducă la uh, erori grave Așadar, uh, o asemenea, uh, asemenea calcule pot să fie contraproductive în anumite domenii. În al doilea rând, este foarte important să subliniem faptul că există metodologii teoretice pe care le putem folosi pentru a calcula aceste dezechilibre structurale și există mai multe metode. Așadar, am putea să impunem o regulă cu privire la cheltuiel care este mai transparentă, mai ușor de înțeles și um, se referă la un instrument care se află, reprezintă un instrument care se află direct uh, sub controlul guvernului. Apoi, calendarul, calcularea Uh, potențialului de creștere și deficitului de output și deficitului structural trebuie să se bazeze pe un calendar mai îndelungat. Este mai bună o perioadă de, do- de 3 sau de 4 ani decât cea actuală de 2 ani folosită de comisie, pentru că astfel avem o viziune mai bună cu privire la planul de reforme. O a treia sugestie limitele care decurg din pactul fiscal și din pactul de stabilitate sunt prea strânse pentru a avea o stabilizare fiscală eficace. Ieri și astăzi am tot repetat că avem nevoie de o Uh, atitudine fiscală pozitivă, avem nevoie și de marjă de manevră la nivel național pentru a putea uh, atinge o astfel de abordare. Deci, chiar cred că este foarte important să revizuim aceste limite stricte și să uh, permitem o marjă de discreție mai mare statelor membre respectând o limită nominală. Cred că este important să, ca statele membre să aibă un rol mai mare, lucru care va duce la o stabilizare mai mare a politicii fiscale, fără a pune în uh, pericol compatibilitatea cu pactul fiscal. În cele din urmă, flexibilitatea regulilor trebuie să fie extinsă Recunoaștem cu toții că trebuie să consolidăm responsabilitatea fiscală, însă aceasta trebuie să fie consolidată pe tot ciclul de afaceri, oferind în același timp un grad suficient de flexibilitate pentru implementarea reformelor structurale și pentru stimularea creșterii economice. În cele din urmă, um, Parlamentele naționale și guvernele naționale ar putea să se implice mai mult și mai bine uh, și rolul lor ar putea să fie îmbunătățit. Nu voi intra în detalii mai tehnice pentru că nu am timp, însă voi încheia prin a spune că pentru ca regulile europene să fie acceptate mai bine, trebuie să subliniem importanța uh, Um, stimulării creșterii și creării locurilor de muncă, mai ales pentru tineri. După cum știm, Uniunea Europeană este un proiect multidimensional. Astfel, în viitor, o includere uh, a pactului fiscal în legislația europeană trebuie să meargă mână în mână cu coordonarea politicilor, convergență reală și un angajament mai mare față de reformele structurale. Cred că este nevoie să uh, avem din nou o, un ritm de creștere uh, susținut. Cred că este calea cea mai bună să le arătăm cetățenilor europeni că Europa face parte din soluție și nu doar din problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Norbert Brackman, membru al Comisiei pentru Bugete din Bundestag. <clears throat> Uh, Domnule președinte Gualteri, dragi colegi, dragi colegi, așa cum spunea domnul Paleotti înainte, Germania se află într-o situație specială pentru că de trei ani are un echilibru bugetar fără a trebui să apeleze la credite noi, iar uh, legea bugetului prevede același lucru și pentru 2017. Deci, um, iată, se poate, dar nu e o realitate peste tot. Și de aceea aș dori să mă concentrez asupra câtorva elemente de principiu pentru viitor. Puterea Europei și, pute- și, și provocarea noastră permanentă uh, rezidă în diversitatea economică, politică și culturală a celor încă 28 de state. Și sunt aceste realități uh, naționale diferite, sisteme politice și experiențe diferite pe care noi încercăm să le reunim în Europa, de pe urma cărora avem de profitat ca și comunitate. Provocările, dar și și o misiune permanentă este de a învăța din aceste diferențe, să găsim compromisuri și să le transpunem în acorduri comune. Abia atunci obiectivele comune devin și obligatorii. În care reacție la criză am reușit să schimbăm uh, și să adâncim uh, Uniunea Economică și Monetară. Am reușit să consolidăm Europa și din punct de vedere instituțional și acest lucru ne-a garantat stabilitatea noastră politică și financiară. Însă acest demers nu este finalizat. Știam că și pe viitor vor mai exista provocări dacă vrem să ne atingem obiectivul. O uniune economică și monetară competitivă la nivel uh, mondial cu sta- finanțe stabile și care respectă promisiunea democrației, siguranței, stabilității, securității, a bunăstării și a locurilor de muncă. Nu vom atinge însă acest deziderat dacă nu facem primul și cel mai important pas în acest sens. Aplicarea credibilă a măsurilor deja decise, aplicarea reformelor structurale și um, monitorizarea lor consecventă de către Comisie și Consiliu. Moneda cea mai importantă fiind încrederea. Chiar și euro, ca moneda noastră, are doar uh, atâta timp valoare cât există încredere în ea. Echilibrul bugetar are menirea de a recrea încrederea, nu doar pe piața financiară, ci și la nivelul consumatorilor, companiilor și uh, de ce nu în rândul guvernelor însăși? Percepția că regulile în Europa pot fi încălcate subminează încrederea și uh, astfel premiza de bază pentru politica noastră financiară și pentru Uniunea Monetară. Sau mai rău, chiar pune sub semnul întrebării ceea ce s-a obținut deja, erodarea și repetarea crizei ar fi urmările. Diluarea regulilor fiscale interpretarea politică a regulilor bugetare, dar și propunerile de relaxare um, din partea Comisiei Europene trezesc dubii cu privire la sustenabilitatea deciziilor noastre, chiar și a tratatelor. De aceea apelez la statele membre și în special la Comisia Europeană să respecte atât litera cât și spiritul pactului fiscal. Dacă interpretăm în continuare politic tratatele și acordurile și aplicăm rezultatul uh, ca atare, înseamnă că pe termen mediu sau lung Uniunea Economică și Monetară se va dizolva, pentru că o ultimă consecință ar fi până la urmă și dizolvarea aceste instituții europene așa cum o cunoaștem, pentru că cetățenii vor avea îndoieli că suntem în măsură să ne coordonăm politica și, și că Europa urmează regulile pe care și le-a asumat. Și îndoiala cetățenilor duce, în orice caz, la egoisme naționale și la partide populiste de dreapta. Înainte să avem o dezbatere cu privire la adâncirea uh, Uniunii Economice și Monetare, așa cum sugerează raportul celor cinci președinți. Trebuie însă să facem o inventariere a problemelor și un raport al Comisiei Europene cu privire la aplicarea acestui pact fiscal. O aplicare și o discutare a practicilor uh, care uh, există în prezent uh, necesită și o analiză practică. De aceea Comisia trebuie să vină cu raportul necesar în acest sens. Acest raport nu trebuie să conțină propuneri de adâncire în continuare a um, integrării sau de diluare a regulilor fiscale. Raportul ar trebui conceput de o comisie care se înțelege ca gardian al tratatelor și nu uh, ca uh, instituție politică. Comisia ar trebui să aibă rolul unui arbitru că într-un meci uh, de fotbal care veghează la respectarea regulilor și nu ca acum să încerce să mute întotdeauna poarta acolo unde e și mingea. Un rol central revine acum statelor membre. Doar ele pot asigura finanțe publice stabile și condiții de concurență loială pe termen lung. Chiar dacă există un conflict uh, la nivelul Comisiei uh, în ceea ce privește supravegherea pactului fiscal între interpretare politică și respectarea regulilor. Acest conflict nu se poate rezolva decât dacă supravegherea regulilor fiscale se uh, transferă către o instituție independentă. Acesta însă ar fi și un pas important uh, în uh, deplasarea unor competențe importante de la Comisia Europeană. Nu în ultimul rând, apelez la statele membre și la Comisie să nu pierdă din vedere calendarul, pentru că în uh, multe state membre deficitul povara datoriei este peste 94% din PIB. De aceea zona euro este în continuare um, poate fi afectată de crize noi. În plus, finanțele din Europa par mai sustenabile în momentul de față decât în condițiile unor dobânzi normale. În comparație cu nivelul dobânzilor înainte de criza financiară, țările euro, datorită dobânzilor scăzute de după 2008, au putut să economisească aproape un trilion de euro, în aproape 250 de miliarde anuale însă BCE nu va putea să mai cumpere prea mult timp pentru statele membre. O astfel de politică monetară nu poate fi o apărare durabilă împotriva problemelor structurale și a instabilității în politica financiară. Din potrivă, ea nu face decât să pună paie pe foc unde, uh, pe urmă, uh, dacă încerci să stingi cu apă, pagubele mm, datorită unei inundații sunt mai mari decât uh, datorită incendiului. Dacă nu procedăm ca atare, punem sub semnul întrebării credibilitatea instituțiilor europene și, practic, um, îți subminezi propria poziție. Mulțumesc foarte mult. Iată, deci, perspective diferite, un bun punct de plecare pentru o dezbatere animată. Au fost opinii diferite, dar uh, pentru că nimeni n-a spus că regulile trebuie încălcate, ci s-a vorbit de îmbunătățirea acestor reguli. Și de aceea și suntem aici. Și începem cu primul vorbitor, Ianis Vucanț președinte a Comisiei de Buget din Letonia, din cartea Partidului Verzilor. Și nu uitați, două minute per vorbitor. My intervention be in Latvian. Mulțumesc, voi vorbi letonul. vorbim despre pactul bugetar și de regulamentul care îl vizează. În ceea ce privește Letonia, trebuie să spun că regulamentul cu privire la pactul bugetar în țara mea a fost uh, implementat uh, prin două acte legislative. Mai întâi a existat uh, un act de ratificare al pactului bugetar în iunie 2012 și apoi Uh, o lege fiscală pentru disciplina, uh, o lege specială pentru disciplina fiscală la începutul lui 2014. Această lege cu privire la disciplina fiscală stipula că pentru principiile disciplinei fiscale, instrumentele de planificare și programare, uh, monitorizarea, și alte condiții trebuiau respectate pentru planificarea bugetară pe termen mediu, dar și pentru procesele de planificare a bugetelor anuale. Criza economică și financiară ne-a făcut să învățăm niște lecții. Am avut o cooperare și cu femeiul și experții săi. Și în această, acest context, pactul bugetar a ajuns înainte de 2012 spre aprobare în Parlament, când de fapt ar fi trebuit ratificat. Pentru aprobarea acestei legi era nevoie de modificări, de amendamente pentru a putea respecta tot acest pact bugetar și condițiile sale. Toate acestea au fost uh, amintite de Valdis Dombrovskis, de uh, domnul comisar. Cât privește legile cu privire la disciplina fiscală, precum și monitorizarea, uh, presupun un comitet obiectiv aprobat de uh, Parlament. Deja s-a schimbat structura acestui comitet anul trecut. Uh, munca cu Comisia Europeană merge mai departe în ceea ce privește punerea în aplicare specifică a anumitor uh, reguli uh, care se regăsesc în legislația letonă. De exemplu, a trebuit să ajustăm chestiunea uh, care vizează anumite aspecte din legislația fiscală pentru a putea să ne aliniem proceselor bugetare. Situația Letoniei este de așa natură încât legea cu privire la disciplina financiară uh, are niște uh, norme mai stricte cu privire la deficitul bugetar decât uh, în pactul bugetar. De aceea am putat niște discuții cu Comisia Europeană dacă nu cumva am putea ajunge să avem probleme suplimentare într-o situație în care, în anumite circunstanțe, s-ar putea găsi anumite soluții, sporind deficitul dincolo de cerințele pactului fiscal. Am semnat și un memorandum de înțelegere. Letonia a acceptat toate cerințele comisiei și uh, credem că comisarul Valdis Dombrovskis va recunoaște acest aspect și nu va lua măsuri împotriva Letoniei. Cristos Daicuras, Parlamentul Elen, PPE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Europa trece printr-o perioadă dificilă uh, cu multe provocări uh, multiple um, uh, și uh, dificile. Europa trebuie să facă față acestor provocări, promovând disciplina bugetară, coeziunea socială în cadrul politicii pentru creștere. Asta înseamnă să se asaneze lucrurile în ceea ce privește disciplina bugetară și să putem adapta uh, anumite aspecte pentru a putea avea prosperitate pentru toți cetățenii noștri. Obiectivul nostru ar trebui să fie următorul. Mai întâi, uh, uh, punerea în aplicare și adaptarea unor politici bugetare, îmbunătățirea calității lor, câtă vreme se ține cont de ciclul economic uh, actual. N-ar trebui să uităm că, în conformitate cu pactul bugetar, trebuie să dăm importanță bilanțului uh, contabil al țării, bilanțului ciclic, câtă vreme luăm în calcul uh, situația fiecarei țări în parte. În conformitate cu unele dintre aceste criterii, uh, Grecia are un excedent bugetar, ori asta trebuie spus. Putem reduce impozitarea uh, contribuabililor pentru a avea o mai bună uh, situație economică și uh, toate acestea cu disciplină bugetară mai bună. Am putea uh, spori coeziunea socială dacă fiecare guvern al statelor membre ar putea să ia în propriile mâini aceste măsuri, iar opinia publică ar trebui să le susțină, ar trebui să facem un efort uh, pentru ca măsurile noastre europene să facă față așteptărilor cetățenilor noștri pentru uh, uh Europa și pentru guvernele naționale. Mulțumesc! Ian Kreiner, următorul vorbitor din partea SND, Parlamentul Austriei. Yes, uh, dear colleagues, uh, Mr. Tajani said something very true today. He said... Uh... Stimați colegi, domnul uh, Tajani a spus uh, că în America șomajul este la jumătate față de Uniunea Europeană, iar creșterea duce mult mai bine acolo. Uh, haideți uh, să vedem ce fac altfel decât noi Statele Unite. Atunci când criza era în toi, ei au spus că n-au probleme cu deficitul, ci obiectivele de politică cele mai importante pentru ei erau ocuparea și creșterea. Iar Uniunea Europeană a făcut uh, totul pe dos. A spus nu ne pasă de șomaj, nu ne pasă de creștere, ne, par, ne pasă doar de uh, deficit uh, și de datorii. Și uh, cu asta uh, am ajuns la situația în care șomajul nostru este dublu față de cel din Statele Unite, șomajul în rândul tinerilor a ajuns la cote inimaginabile, uh, cu regiuni în care există șomajul în tinerilor care depășesc 50% și avem și o creștere uh, uh, redusă. Deci, practic, pentru în ultimii 10 ani, șomajul în rândul tinerilor a ajuns la niște cote insuportabile. Majoritatea instituțiilor precum FMI-ul, OCD-ul, Banca Mondială, uh, Uh, care nu uh, sunt instituții criptocomuniste, au spus între timp că modelele noastre economice erau greșite, că am uh, greșit pe undeva și, prin urmare, austeritatea ar fi calea cea mai bună. Dar se pare că am greșit pe undeva, modelele noastre n-au funcționat și lucrurile s-au înrăutățit. Însă Comisia Europeană încă mai spune modelele noastre sunt cele corecte, realitatea trebuie să fie una greșită. Prin mare cred că e timpul să ne trezim și, deși eu nu sunt un susținător al deficitelor uh, excesive, totuși uh, susțin uh, măsuri care se luptă cu aceste rate uriașe ale șomajului. Până la urmă, aceste politici uh, sunt uh, cele care au greșit uh, și ar trebui să ne pese de șomaj. Dacă mergem acasă și spunem totul merge bine, facem lucrurile așa cum trebuie, mai strângem puțin șuruburile și totul va fi perfect, oamenii se vor întreba, ești idiot? Cum adică nimic nu e în regulă? Nimic nu e greșit. Sunt colegi care spun că sărăcia este în creștere. Ce facem noi corect? Că mie mi se pare că mergem în direcția uh, greșită. Haideți să ne întrebăm ce au făcut în ultimii ani și să schimbăm situația, adică să ne uh, axăm uh, din nou pe obiectivele noastre politice. Eu nu spun că deficite și datoria ar trebui ignorate, ci că accentul ar trebui să cadă pe șomaș și creștere. Alfred Sant, Parlamentul uh, Maltez, uh, SND. Înainte să încercăm să includem în tratatele europene pactul uh, bugetar, trebuie să ne întrebăm niște întrebări destul de dificile, domnule președinte. Parlamentul noastră trebuie să creeze o discuție, un dialog în legătură cu posibilele rezultate pentru un astfel de pact bugetar? Oare regulile sale care au fost esențiale în a salva euro? Oare încă mai sunt relevante uh, astăzi în formatul actual? Până la urmă vorbim despre un acord interguvernamental negociat în cadrul unor contexte politice și economice diferite, cu dezbateri uh, publice limitate și cu intervenție, implicarea publicului limitată. Iar rezultatele nu au fost extraordinare. Haideți să ne gândim puțin la ultimele previziuni economice ale Comisiei, cu 20 de state care încă, din perspectiva deficitelor, datoriei și șomajului, sunt rămase în urmă. Adevărul este că nu putem pune politica fiscală uh, într-un uh, într cadru juridic extrem extrem de strâns, în cămașă de forță. Mai mult de atât, mediul politic acum este foarte diferit de uh, cel în care s-a redactat uh, pactul bugetar astăzi. Uh, pentru că lucrurile stau așa, uh, măsurile care țin de austeritate au uh, uh, dus la populism. Acesta a înflorit. În ce privește consolidarea fiscală, cred că totul ar trebui să fie făcut în jurul pactului bugetar. Toți reprezentanții naționali și locali din Uniunea Europeană ar trebui să fie invitați aici uh, pentru a mm, discuta impactul uh, real al acestui pact bugetar. E nevoie să se simplifice puțin regulile cu privire la cheltuielile ale statelor membre, uh, indiferent cum se va calcula deficitul. Și E vremea să implementăm și niște reforme structurale, dar în termene mai lungi, căci cele de astăzi sunt prea scurte. Sunt anumite criterii pe care le-a adoptat Europa pentru Europa 2020 și poate ar trebui să le revizuim. Să nu uităm ce facem cu investițiile din banii publici în baza calculelor cu privire la deficit. Mulțumesc. Maria Delmar Angulo membră a Comisiei pentru Economie, Buget și Afaceri Financiare, uh, Senatul Spaniei, PP. Mulțumesc. Am uh, trei uh, observații cu privire la experiența noastră din Spania și în legătură cu ceea ce discutam. Mai întâi avem angajament în ce privește euro și stabilitate. Aș dori să subliniez că Spania a făcut uh, eforturi uh, majore în, cei, uh, în ce privește cei trei piloni în ultimii ani. Eficiență fiscală, reforme structurale, care ne-au permis să facem progrese în ceea ce privește competitivitatea. Ne-am gândit și la o redresare economică și la o creștere bazată pe investiții, ținând cont de cererea internă. Pe lângă asta am vizat crearea de locuri de muncă. Am muncit din greu eh, pentru a crea locuri de muncă. Credem că aceasta este cea mai bună cale prin care putem aduce eh, înapoi eh, redresarea. Crearea de locuri de muncă este de departe calea cea mai bună pentru a permite acumularea de beneficii sociale. Este cel mai bun mijloc prin care putem avea coeziune socială și teritorială. Aș dori să vorbesc uh, așadar despre dimensiunea socială a politicii uh, fiscale. Și, uh, în al doilea rând, aș vrea să spun câte ceva în legătură cu stabilitatea, care este foarte importantă. În Spania, noi ne-am implicat într-un dialog în legătură cu acest subiect. E un fenomen uh, pozitiv și, de asemenea, productiv, pentru că am văzut că sunt acorduri care uh, sunt uh, încheiate pe scena politică, care au încheiat, practic, primul ciclu bugetar și care au stabilit um, obiectivele de stabilitate în ce privește finanțele publice. S-au făcut, s-au încheiat acorduri și în ce privește chestiunile teritoriale. Pentru a încheia, Aș vrea să spun că în legătură cu aceste acorduri recente, în Spania a existat uh, recent o conferință a președinților care a adus la un loc diversele comunități uh, autonome uh, și s-a conturat un acord care ne-ar putea ajuta în cazul în care vom face față unor noi provocări pe viitor. Vorbim despre problema schimbărilor demografice, cât privește cheltuielile E important uh, să luăm în calcul uh, această dimensiune demografică, mai ales la nivel european. Mulțumesc. Domn președinte, aș dori să log uh, colegii să se limiteze la timpul alocat. Antonio Miziani, Camera Deputaților Italia, SND. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi foarte uh, util să înțelegem uh, cum stau lucrurile în acest moment uh, cu privire la pactul fiscal, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, integrarea sa în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Dacă ne gândim puțin la evoluțiile din ultimii ani, uh, e clar că există părți de umbră și părți de uh, întuneric. Trebuie să ne gândim cu atenție la pactul bugetar înainte să îl includem în uh, achiul comunitar. Dacă analizăm situația fiscală actuală a Uniunii uh, Europene, putem vedea că există mai multe probleme care au fost uh, identificate și mă gândesc mai ales la eficiența politicilor uh, fiscale și la atingerea obiectivelor macroeconomice, precum crearea de locuri de muncă și creșterea. Sunt uh, probleme majore la care trebuie să reflectăm cu toții și acestea se leagă de criteriile în legătură cu care pactul uh, bugetar a fost uh, gândit. Pe ce criterii se bazează? Există o anumită dogmă legată de echilibrarea bugetelor și ea se bazează pe chestiuni variabile nu sunt lucruri direct observabile, ci lucruri care se calculează prin metode diferite de către OCDE, Comisia Europeană sau FMI. Și Aici uh, vorbim practic despre niște uh, reforme uh, structurale ca temei pentru a reporni creșterea. Există ideea că prin aceste reforme creșterea va veni în Europa, însă există anumită asimetrie în pactul bugetar care vizează mai ales statele cu un raport mare deficit în datorare și care se confruntă de, astfel, de altfel cu diverse dezechilibre care sunt foarte periculoase pentru zona euro pe ansamblu. Și cred că aceste aspecte ar trebui să ne facă să reflectăm puțin. Deficitul și uh, datoria au fost elemente cheie în uh, criză și cu siguranță sunt importante, dar creșterea rămâne foarte modestă, mai avem 20 de milioane de oameni fără un loc de muncă, 119, de mil- 119 milioane de oameni cu risc de sărăcie și excluziune socială. Toate acestea alimentează mișcările populiste care subminează chiar uh, rădăcina proiectului uh, european. Deci aceste discrepanțe macroeconomice, sociale, care divizează societățile trebuie văzute ca pe un obiectiv al politicii economice, economice până la urmă, la nivel uh, comunitar. Sustenabilitatea este o valoare în sine, însă creșterea care să țină cont și de mediu în Europa și de aspecte sociale e ceva la care trebuie să mai lucrăm. Sunt deja 5 ani de când avem uh, pactul uh, bugetar și toate aceste elemente trebuie să se regăsească într-o revizuire a pactului pentru că acesta să fie mai funcțional și, care să, și să permită astfel uh, o creștere inclusivă înainte să fie inclus în achiul comunitar. Doamna Beres, Parlamentul European Socialiști. Merci, Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în cadrul acestei săptămâni interparlamentare, când ne întrebăm cu privire la transpunerea pactului fiscal în cadrele juridice naționale, este esențial să luăm seama la ceea ce uh, înseamnă valoarea adăugată pe care o poate aduce acest pact fiscal la nivel național. Este o întrebare foarte concretă pe care trebuie să ne o punem. În plus că, din punct de vedere juridic, condițiile de integrare în cadrul comunitar a, ale pactul, a pactului uh, fiscal, după cum a amintit și Parlamentul nostru, ei bine, această integrare trebuie să se facă pe baza unei evaluări a experienței în materie de implementare. Deci, acesta este, aceasta este problema cu care ne confruntăm. Ne aflăm la câteva săptămâni uh, de la lansarea Cartei Albe a Comisiei, um, lucru care se va întâmpla în curând. Așadar, Comisia trebuie uh, să țină cont și de această evaluare în uh, demersurile sale. Deci ne confruntăm aici cu o evaluare din punct de vedere juridic și din punct de vedere al eficacității economice. Din punct de vedere juridic, acest instrument, pe lângă cadrul comunitar, nu este acceptabil și am un exemplu concret pe care vi-l voi da imediat. Din punct de vedere juridic, pentru noi în Parlamentul European situația a fost clară de la început. Acest uh, pact fiscal trebuie să, fie, să intre legislația comunitară după evaluare. Însă trebuie să recunoaștem că multe chestiuni au fost înscrise, multe chestiuni din pactul fiscal ă, se află deja în legislația comunitară, după pachetele de 26 și măsuri, respectiv. Nu sunt sigură că colegii din Parlamentul Național sunt uh, conștienți de ceea ce se întâmplă, dar Având în vedere situația din Grecia, atunci când l-am interpelat pe președintele Comisiei în ceea ce privește reforma pieței muncii și faptul că observațiile făcute Greciei cu privire la um, consacrarea convenției colective ca normă în uh, legislația grecească, Președintele întrerupe rugând-o pe doamna Beres să încheie. Da, voi, voi încheia imediat. Așadar, l-am interpelat pe președintele comisiei uh, pentru a-i spune că dreptul la convenție colectivă este un, cadru, este un drept fundamental conform legislației euro, europene. Și cum se face astfel, l-am întrebat pe președinte, că nu se aplică Carta Drepturilor în cazul Greciei și vreau să știu dacă a fost tras cineva la răspundere. Mulțumesc, domnul Jurgen Ligi, Estonia, din partea grupului ALDE. Mulțumesc. Aș dori să fac observații pe marginea unei idei exprimate aici, adică dacă șomajul este crescut, motivul este modelul fiscal. Aceasta este o eroare foarte des întâlnită în politica economică. Cele două, între cele două nu există neapărat o legătură cauzală. Există o corelație, însă raportul a fost inversat. Rata uh, șomajului în Europa este o, este o consecință a politicilor trecutului, nu a uh, managementului crizei actuale. Statul nu este omnipotent. Însă face greșeli de, de multă vreme în, um, în uh, politicile economice, iar rezultatul este scăderea competitivității și uh, o creare mai slabă a locurilor de muncă. Politicile structurale au fost foarte slabe în Europa. Și cheltuielile publice, faptul că s-a crezut că cheltuielile publice au fost insuficiente este un mit. În ceea ce privește pactul fiscal, acesta trebuie să fie pus în aplicare cu mai puține compromisuri. Și nu așa cum este cazul acum. Doar acest lucru poate să vindece uh, problemele Uniunii Europene și să angreneze schimbări structurale și nu să, inu- să, să injectăm uh, lichidități fără sfârșit în economie. Domnul Westlund, SND, Suedia. Jag instämmer i lite grann kring de här frågorna som handlar om att... Sunt de acord cu problemele care au fost discutate. Avem nevoie de creștere pentru a reduce șomajul, nu doar pentru a reduce deficitul bugetar. Mm. În anii 90, socialdemocrații suedezi au trebuit să facă față unei crize economice uriașe. Iar soluția lor a fost o politică economică responsabilă. Nu suntem un stat membru nou, însă am promovat uh, legislație pe niște teme foarte importante, printre ele și politicile economice responsabile. Nu trebuie doar să avem echilibru bugetar, trebuie să țintim spre surplus bugetar. Firește că sunt permise deficitele atunci când avem de-a face cu o criză. Este nevoie, deci, de un organ care să supravegheze respectarea acestor reguli. Asta e cel mai, import, asta e cel mai important lucru. În urma politicilor grupului meu, deficitul stă foarte bine în, în Suedia. Cu aceste reguli europene există un risc, anume Știm că stabilitatea financiară și economică este la latitudinea Uniunii Europene, însă riscul este mare, pentru că parlamentele naționale sunt responsabile cu implementarea, însă Uniunea Europeană își asumă tot mai multe responsabilități și impune reguli din ce în ce mai stricte. Și nu dorim să vedem acest lucru în Suedia neapărat. Ne dorim o Uniune pluralistă, nu una care impune reguli detaliate de sus. Mulțumesc. Mai avem cinci vorbitori și nu voi mai accepta cerere de intervenție. João Galamba, SND Portugalia. Muito obrigado. Boa tarde. Um... Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să tragem învățămintele potrivite din uh, istoria recentă. Pe baza observațiilor nu putem să afirmăm că pactul fiscal a uh, readus încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Pactul fiscal a fost uh, adoptat după 2010, însă încrederea în Europa a crescut atunci când președintele BCE a spus că va face orice pentru a salva Europa, nu atunci când uh, a fost... Deci, așadar, nu pactul fiscal a fost cel care a redus uh, data, uh, uh, rata dobânzii sau care a rezolvat vreo problemă, ci măsurile BCE. Trebuie să analizăm clar motivele pentru care a revenit încrederea în Europa. Și trebuie să ne întrebăm de ce a întârziat creșterea economică. Dacă este să ne uităm la legătura între politici economice și creștere economică, am văzut că austeritatea a avut un impact negativ asupra creșterii economice. Așa că orice regulă trebuie să fie interpretată uh, nu din perspectivă ideologică sau dogmatică, ci din punct de vedere practic. Firește că trebuie să respecti regulile, nu se pune problema să nu te conformezi regulilor, dar dacă respectăm regulile orbește, atunci ele se întorc împotriva ta. Trebuie să tragem învățămintele potrivite din experiența noastră. Având în vedere cooperarea economică pe care o avem acum, ultimul lucru de care are nevoie Europa este o nouă doză masivă de interpretare dogmatică a regulilor. Asta ar supune la riscul cooperarea economică și nu ar îmbunătăți uh, încrederea. Jean-Paul Dunano, SND, Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Da, păi atunci când avem aceeași monedă, trebuie să respectăm niște reguli și trebuie uh, să respectăm acest pact. Este util. Acest mecanism se numește de stabilitate și de creștere. Nu trebuie să uităm acest cuvânt cheie, creștere. Întreprinderile sunt cele care generează activitate și plus valoare și care creează locuri de muncă pentru cei aflați în șomaș. Deci trebuie să le ajutăm. Deci, cred că trebuie să acționăm pe două planuri. În primul rând, băncile trebuie să, uh, le, să le stea la dispoziție. Apoi, trebuie să creăm infrastructurile necesare pentru ca întreprinderile să se poată dezvolta. Și pentru asta este nevoie de investiții publice. Acestea sunt insuficiente în Europa. Trebuie deci ca acestea să fie încurajate. Și pentru ca statele să poată face investiții publice, ele trebuie să fie într-o situație financiară solidă și mă refer aici, da, la datorie, nu doar în Grecia, ci în întreaga Uniune Europeană. Trebuie să ne gândim împreună la aceste lucruri. Putem să mutualizăm o parte din datorie, putem să o ștergem, uh, să ștergem o parte din datoria grecească? Cred că trebuie să ne gândim la răspunsul la această întrebare. Dacă ne dorim ca Europa să se dezvolte, trebuie să ieșim din austeritate și pentru asta trebuie să contracarăm problemele deficitului și datoriei. Mulțumesc! Mulțumesc, Igor Pimanov, din Letonia, Partidul Social Democrat. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să le pun o întrebare coraportorilor. Însă domnul comisar Dombrovskis a dat o explicație proprie pentru criză. Explicație uh, care este eronată, după părerea mea. O datorie privată a fost uh, transformată în datorie publică. Cu excepția Greciei în 2007, toate țările care sunt date drept exemplu aveau finanțe publice solide. În Portugalia, datoria publică era de 65%. Înainte de criză, uh, și în Irlanda era mai, bine de mai puțin de 25% din PIB. Deci aceste țări aveau chiar surplusuri în 2007 și Letonia la fel. Deci, dacă pactul fiscal a venit să rezolve criza, e bine, el a fost o soluție falsă și nu a contracarat cauzele reale. Am o întrebare pentru domnii Paleotti și Brackman. De ce să nu se aplice regula de aur a finanțelor publice, anume că pe parcursul ciclului economic, guvernul va împrumuta doar pentru a investi și nu pentru a finanța uh, cheltuielile actuale și deficitul public uh, să nu uh, depășească valoarea investițiilor. Aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, Manuel Rodriguez, Portugalia PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare membrilor de la prezidiu. Există o contrapondere a politicii monetare, adică politica economică. Portugalia a suferit foarte mult în urma crizei financiare. Creșterea economică era de 1,6%. Deci ne-am revenit. E avançamos com essa proposta de criação de um fundo monetário europeu, que seria sim a contraparte económica. Datorită reformelor pe care le-am făcut în Portugalia și uh, datorită Uniunii Europene. Însă, dincolo de politica monetară și dincolo de politicile BCE, mai există și altele. Au fost foarte interesante intervențiile de la prezidiu. S-a spus că poate putem să, să, să, ne îndreptăm, să ne îndreptăm spre o politică comună în implementarea reformelor structurale care să consolideze piața unică și toate acestea ar alimenta o politică generatoare de creștere. Și nu ne-am bazat doar pe Banca Centrală Europeană, ci am extinde arhitectura europeană, structura europeană, creând măsuri la nivel european pentru a promova creșterea. Mulțumesc! Leita Amaro din Portugalia PP, urmitul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voiam să mă refer la exemplul Portugaliei. Noi am făcut un efort foarte mare în baza uh, pactului fiscal, am redus deficitul de la 11% la 3%, am creat un uh, nou sistem de contabilitate publică, am impus noi reguli de transparență și supraveghere independentă. Însă, am transmis un mesaj important pentru piața muncii și astfel am văzut o scădere a șomajului Știu că toți trebuie să facem partea care ne revine și trebuie să respectăm regulile echilibrului, echilibrului bugetar pentru a putea crea în mod durabil locuri de muncă și uh, creștere economică, genera creștere economică. Am două întrebări. Vicepreședintele Comisiei a vorbit despre definirea obiectivelor la un moment dat. Tot ne punem întrebarea asta existențială cum putem să definim echilibrul structural sau outputul? Și tot timpul ne confruntăm cu această dificultate logică a metodei politice. În același timp trebuie să vorbim despre flexibilitate și pierdem încrederea cetățenilor. Suntem instituții democratice, însă oamenii se pierd în acest hățiș și nu mai înțeleg despre ce e vorba. Conceptele devin din ce în ce mai tehnice, acordurile la fel. Așa că eu aș prefera să avem în locul acestora reguli clare, nu doar reguli financiare, ci și reguli referitoare la cheltuieli. Ar trebui să includem și idei precum dezvoltare, productivitate, nivelul uh, de șomaj și de ocupare, criterii, adică obiective, la care să se adauge criterii pentru funcționarea economiei reale. În al doilea rând, cât luăm de în serios um, ideea propusă ieri cu privire la la orientarea fiscală agregată. Comisia intenționează cumva să țină cont de aceste lucruri în recomandările de țară? Există țări care spun că ele s-au descurcat minunat, așa că ce vor face ele, aceste state care au surplus, vor fi și ele pedepsite de comisie? Mulțumesc foarte mult, acum vă veți primi răspunsurile, pentru că trebuie să încheiem. Cred că a fost o discuție foarte interesantă și productivă, care va continua în viitor. Voi încerca să zic câteva lucruri ca remarci de încheiere. Cred că este foarte important să avem uh, în minte despre ce vorbim din punct de vedere juridic. Discutăm acum pactul fiscal și multe dintre lucrurile pe care le discutăm se leagă de cadrul mai larg al Pactului pentru Stabilitate, din care face parte uh, pactul fiscal. După cum știm, acesta este un tratat interguvernamental. Whether and how it should be integrated into EU law means și să discutăm cum anume să integrăm acest lucru în uh, legislația europeană și cum se raportează acest lucru la pactul fiscal, pentru că sigur că avem revizuiri regulate și putem să amendăm periodic regulile noastre fiscale, cât de obligatoriu este pactul fiscal până la urmă. Aici văd anumite contradicții pentru că este obligatoriu în măsura în care este incorporat în legislația europeană. Pe de altă parte, este mai flexibil decât alte lucruri pentru că în cursul discuțiilor de elaborare au fost introduse o serie întreagă de prevederi noi, în special prevederile articolului 2, în care se specifică că tratatul se aplică doar în măsura în care este compatibil cu tratatul și cu legislația Uniunii, ceea ce înseamnă că o amendare a legislației europeană se aplică și acestui tratat. Așadar, se, există o relație de subordonare în acest sens, ceea ce este foarte important pentru că inițial obiectivul a fost să putem încuie ceva. Pentru că legislația Uniunii poate fi amendată prin proceduri legislative ordinare. Sigur, am ascultat și păreri diferite în ceea ce privește eficacitatea nu doar a pactului fiscal, în ceea ce privește prevederile incorporate în legislația națională, dar în ansamblu vorbind și întregul de reguli fiscale și ce rol joacă acesta. A spus acest lucru într-o manieră foarte elegantă complexitatea acestora și împărtășim și noi această părere. Și este greu de negat și faptul că, dat fiind faptul că scopul său este reducerea deficitului și nu prea funcționează, așa cum spunea și comisarul Dombrovski ieri, o reducere drastică a deficitului de la 6% la 1,5% în câțiva ani în momentul de dată, cred că suntem zona economică din lume cu cel mai mic deficit, dacă comparăm cu Statele Unite, Japonia, China, iată că totuși a funcționat. Dar, în același timp, așa cum mulți au spus, și aici uh, intrăm într-o zonă în care nu suntem de acord, însă eu sunt de acord cu cei care au arătat că această reducere a deficitului țara a da fi prociclică și care nu se leagă neapărat de bună gestionare ciclurilor economice. Și pot fi de acord cu domnul Brockman că Există și această componentă a încrederii care reprezintă unul din motivele pentru care s-a creat acest pact fiscal, în paralel cu anunțarea mecanismului nostru de stabilitate, ESM, în care statele membre au alocat o proporție semnificativă din PIB-ul lor pentru a interveni în semn de solidaritate cu alte țări dacă va fi nevoie. Iată deci că a trebuit să arătăm că există garanții și că finanțele sunt sustenabile. Aici trebuie să recunosc și eu acest lucru în calitate de italian, profectibilitate, dar un semn de deschidere pentru cealaltă parte, recunosc că și încrederea este importantă, respectarea regulilor este importantă, dar trebuie totuși să dăm dovadă de deschidere și să vedem dacă regulile noastre sunt optime sau nu. Și cred că este greu de negat că actuala situație nu e optimă și că ar putea exista o mai bună gestionare a politicilor noastre fiscale, că am putea găsi o manieră mai bună în a reconcilia sustenabilitatea și nevoia de evita prociclicalitatea. Trebuie să um, susținem investițiile. Iată, deci, teritoriul de discuție vast. Astăzi am avut o primă, un prim schimb de vedere foarte important, care cred că trebuie să continue în uh, astfel de organisme comune. pentru a avea contribuții în dezbaterea nu doar în ceea ce privește viitorul pactului fiscal, ci în ansamblu în ceea ce privește instrumentele noastre de guvernare economică. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia <clears throat> această parte și cu o pauză de două minute putem relua următoarea sesiune imediat.

Ok, je, je vous propose de, de recommencer la, la... Vă propun să reîncepem uh, ședința, dacă doriți. Vă urez tuturor bun venit și Uh, colegilor din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Uh, Urez bun venit și celor trei uh, oratoare pentru această după-amiază. Avem reprezentata Confederației Europene a Sindicatelor, a Business Europe și a Comitetului Economic și Social European. Aș dori mai întâi să mulțumesc Parlamentului Național Maltez pentru faptul că, în fruntea președinției Consiliului, ne-a permis să insistăm asupra dimensiunii sociale în cadrul acestei săptămâni de cooperare parlamentară. Văd că unele persoane încă mai intră în sală, însă totuși aș dori să vă spun care sunt regulile de joc pentru această sesiune și mai ales pentru gestionarea timpului de intervenție. Voi face tot posibilul pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să ia cuvântul. însă Asta înseamnă că va trebui să o facem uh, limitați fiind de uh, timp. Prin urmare, aș dori să vă rog să limitați timpul de intervenție la două minute. Voi fi foarte exigent pentru a putea permite uh, să existe o egalitate între intervenienți. Pe birou aveți cu siguranță cartonașele uh, prin care puteți să vă exprimați uh, dorința de a interveni în discuție. Uh, aș dori să vă rog să le completați și încă cât de repede pentru a putea gestiona uh, Uh, încă și mai bine timpul uh, care va fi alocat sesiunii de uh, comentarii. După cum v-ați obișnuit, vom încerca să dăm mai degrabă cuvântul parlamentelor naționale. Vom încerca să dăm cuvântul unui număr de doi reprezentanți ai Parlamentului Național și apoi unuia din partea Parlamentului European. Obiectivul acestei sesiuni pentru noi este să discutăm dimensiunea socială în Uniunea Economică și Monetară, punând accentul pe uh, drepturile sociale. Uh, Comisia Europeană a lansat uh, o consultare în luna martie anul trecut pentru a putea reevalua chiul social uh, actual punându-ți niște probleme importante, să înțelegem care este dreptul aplicabil, ce rămâne pertinent în fața mijelor, mizelor de azi și de mâine și dacă nu ne gândim puțin că ar putea exista și alte mijloace prin care putem să ne atingem scopurile. Uh, putem să ne gândim puțin și la diverse modele de organizare a timpului de lucru și uh, la impactul noilor tehnologii, al tendințelor demografice și al altor factori asupra vieții profesionale și asupra situației uh, sociale. Încercăm să primim păreri în legătură cu drepturile sociale, Ehm, mai ales din zona euro, dar și din partea statelor din afara zonei euro care aș dori să ia poate parte la acest proces. Aceste consultări au fost lăsate de comisie și vor continua să se petreacă ehm, și de acum înainte, până când va fi publicat un raport ehm, în legătură cu acestea în 2017 de, că, de către Comisie. Vom regăsi în acest raport elemente care să se bazeze pe aceste consultări. Uniunea Europeană a reușit să creeze uh, o dinamică înspre coeziune, coeziune economică, teritorială și socială. Uh, însă suntem uh, obligați să constatăm uh, că în ceea ce privește uh, criza pe care noi o traversăm, aceste forme de coeziune sunt în uh, regres. Dezechilibrele sociale sunt multiple în cadrul Uniunii Europene. Pot să vă dau niște cifre ca exemple mai mult de 20 de milioane de șomeri, uh, șomaj care atinge mai ales tinerii, mai mult de 110 milioane de persoane care uh, sunt supuse riscului de sărăcie. Deci sunt niște cifre care vorbesc de la sine. Sunt dezechilibre sociale care afectează coeziunea, dar de asemenea poate încă și mai grav, care afectează aderarea cetățenilor la proiectul uh, european pentru mine chestiunile sociale uh, trebuie să fie luate în calcul astăzi uh, ca partea democrației. Uh, sunt uh, fenomene precum mobilitatea lucrătorilor care ne pun probleme sau ne ridică întrebări. Avem uh, o a Parlamentului uh, European care se ocupă de acest subiect, redactează un raport de importanță crucială pentru viitor. De asemenea, există anumite mutații pe piața muncii Uh, colegul nostru Silicotis pregătește un uh, aviz legătură cu acest subiect, apoi uh, emergența economiei colaborative, un raport pe care îl pregătim și la nivelul Parlamentului European mai vegem și la alte lucruri. Vă dau, am dat câteva exemple, nu pot să le numesc pe toate, dar pot să zic că facem și un raport în legătură cu sărăcia gospodărilor sau dumpingul social. Iar la ultima sesiune Uh, am votat uh, raportul cu privire la pilonul social uh, al doamnei Rodriguez. Acest raport precizează mai ales faptul că în cadrul macroeconomic actual zona euro se confruntă cu provocări specifice cu privire la îndeplinirea obiectivelor legate de ocupare și uh, ceea ce privește obiectivele sale sociale stabilite prin tratat. De exemplu, restabilirea unui echilibru social care să permită o flexibilitate pe termen uh, lung, o, o flexibilitate sporită, și care să poată să ne ajute să atingem obiective sociale specifice în zona euro. Invit Comisia să prezinte propuneri ferme uh, și concrete în ceea ce privește crearea uh, unui uh, cadru de drepturi sociale solid pentru buna funcționare a pieței unice și a unii economice și monetare ale Uniunii Europene. În cele din urmă, pot să mă adresez partenerilor sociali, uh, nu numai comisiei, pentru că și aceștia au uh, în acest domeniu un rol important de jucat. Mă gândesc uh, că putem așadar să lansăm în acest context această dezbatere. Declar deschis această sesiune și Printre altele, vreau să mai spun că este o plăcere pentru mine să pot să constat că Uh, vom avea trei uh, oratoare uh, astăzi. Asta, practic, ne face bine, măcar din când în când, să avem un grup de experți reprezentate doar de femei. E o noutate pentru noi, în raport cu ceea ce se întâmplă de obicei aici sau mereu în alte instituții. Doamna Katia Leto este secretar general adjunct al Confederației Europene a Sindicatelor uh, și se ocupă mai ales de politici economice um, în contextul semestrului european, dar și cu chestiuni care țin de ocupare. Este util în dezbaterea noastră să avem o experiență internațională solidă. Apoi voi da cuvântul doamnei Terez de Liderkerk, care este uh, director general adjunct al Business Europe. Uh, dânsa a studiat relații economice și științe politice la Londra. Este activă în cadrul Business Europe de, uh, din 1990, deci are mare experiență uh, în legătură cu subiectele pe care le discutăm astăzi. Și apoi, în cea din urmă, vedem da cuvântul doamnei Gabriel Vișov, care este președintele grupului de lucrători al Comitetului Economic și Social European. A avut mai multe funcții sindicale, mă gândesc mai ales la GEMetal, Federația Europeană a Metalurgiștilor și de, a fost directoare a Departamentului de Politici Europene al DGB în Germania. Atunci când mă refer la Comitetul Economic și Social European, spun adesea ceva ce mi se pare important, și anume că între Parlament și Comitetul Economic și Social European există o pasarelă, chiar dacă ea nu este accesibilă astăzi. Eu cred că ar trebui să devină accesibilă din nou pentru a facilita contactele din uh, între aceste două instituții. Pasarela aceasta, practic, uh, ne demonstrează că trebuie să dezvoltăm încă și mai mult relațiile între cele două instituții. Et aussi au niveau du comité euh, des régions. Et donc chacune d'entre vous disposera de, de 10 minutes. Fiecare dintre noi va avea la dispoziție 10 minute de intervenție, după care voi da cuvântul uh, colegei noastre, doamna Maria Joao Rodriguez, uh, care este raportor al Parlamentului European uh, pentru raportul care a fost amintit. 5 minute probabil vea la, la dispoziție, Maria, pentru intervenția ta. Putem începe așadar și dau cuvântul doamnei uh, uh, Catrin uh, Leto. Katia Leto, mă scuzați. Of the European Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați membri ai parametrilor naționale. Domnilor și domnilor, este o onoare să vorbesc aici în numele ETUC, Confederația Sindicală Europeană. Mulți cetățeni europeni se preocupă cu privire la viitorul lor le teamă că austeritatea europeană a fost deseori folosită doar ca scuză pentru a le reduce accesul la beneficii publice, condiții de muncă și salarii. Modelele pieții muncii, dar și uh, contracte colective au uh, fost uh, diminuate. Acum este momentul să corectăm această situație. Liderii europeni trebuie să pună capăt austerității și să concentreze asupra unor modele de creștere sustenabile și integrare și politici de integrare socială. Uniunea Europeană trebuie să asigure că drepturile sociale au același statut și aceeași importanță ca și libertățile economice. Altfel, frustrările și disperarea oamenilor pot amenința coeziunea socială și incluziunea socială. Permiteți-mi să reamintesc aici ceva esențial. În cadrul ETUC, și e vorba de anii 90, am susținut piața unică. Știam că piața internă va duce la distorsionări și la o restructurare a locurilor de muncă, dar în același timp ni s-au dat asigurări. Una, că câștigurile integrării europene vor fi împărtășite și că lucrătorii care vor avea de pierdut de pe urma acestui proces de schimbare vor fi susținuți. Cealaltă promisiune a fost că va exista o Europa socială cu un set de minim de reguli obligatorii care ar fi evitat o, o competiție în jos, o competiție între diferite modele naționale. Doamnelor și domnilor, Uniunea Economică și Monetară trebuie să aibă și o dimensiune socială puternică. ETUC salută propunerea Comisiei pentru un pilon social al drepturilor Sindicatele au transmis mii de răspunsuri la această consultare. Salutăm de asemenea și adoptarea de către Parlamentul European a raportului doamnei Maria Rodriguez în care sunt incluse multe din solicitările noastre, am stabilit un număr de 5 priorități. Trebuie să avem locuri mai multe și mai bune de muncă, mai multe investiții, creșteri salariale, o tranziție justă și un model social european. Aceste priorități se leagă intrinsec și se completează reciproc. 1. Locuri de muncă mai multe și mai bune. Așa cum s-a mai spus aici, astăzi peste 20 de milioane de europeni că sunt șomer, Rata șomajului s-a dublat în, pe timpul crizei. Rata ridicată de șomaj periclitează o generație întreagă. Trebuie ca toată lumea să poată participa pe piața muncii, dar de asemenea trebuie să avem și locuri de muncă de calitate, nu precare, cu o securitate redusă și fără viitor. Apoi, ne trebuie investiții mai ridicate. Chiar dacă investițiile publice s-au mai stabilizat recent, totuși au avut de suferit în mod disproporționat de pe urma politicilor de austeritate. În absența unor prevederi în pactul de stabilitate care să protejeze și aceste aspecte. Măsurile propuse de Comisia Europeană încă sunt inadecvate, dată fiind condițiile din anumite state membre, ceea ce necesită o revizuire a pactului de creștere și de stabilitate. Acest lucru ar permite politici contraciclice și o redresare economică care să aibă loc, în special atunci când economia este în scădere. În absența cererii uh, necesare și a inflației, uh, Um, însă investițiile nu, private nu s-au arătat. De aceea e nevoie de investiții publice. Investițiile complete în baza EFSI sunt doar la jumătate din suma anuală pe care Comisia o consideră necesară și planul nici nu se ridică la nivelul așteptărilor în ceea ce privește mobilizarea fondurilor. Fondurile ar trebui direcționate în special către țările și sectoarele în care sunt necesare. Suntem de acord cu nevoia de mai bună coordonare între diferitele scheme europene pentru dezvoltare economică. Europa se află acum într-o fază cu puține locuri de muncă, cu creștere scăzută, inflație scăzută. E tu consideră că această situație nu poate fi decât depășită decât prin crearea unei trezorerii europene prin care să se financeze investițiile publice și să se stimuleze redresarea economică în Europa. În al treilea rând, lucrătorii au dreptul la creșteri salariale. De la criză încoace, salariile au scăzut față de productivitate. Acest lucru a afectat uh, cererea internă și a dus și la inegalități masive. Aproape un sfert din populație populația din Europa trăiește cu acest risc de sărăcie. Trebuie să ne gândim la redistribuție, fiscalitate corectă și o convergență a salariilor. Salariile se stabilesc cel mai bine prin uh, negocieri colective între independentă între partenerii sociali. Și trebuie ca acest dialog să existe în întreaga Europa. În al patrulea rând, lucrătorii trebuie să poată beneficia de o tranziție justă spre o economie verde și o digitalizare și automatizare. Aici este nevoie de dobândirea de mai multe competențe și uh, cu toți avem nevoie de așa ceva, dar uh, e nevoie și de crearea de locuri de muncă care să compenseze, mm, le compenseze pe cele care vor dispărea. Și apoi mai trebuie să restaurăm încrederea în modelul social european. Dialogul social și negocierile colective trebuie promovate și respectate în întreaga Europa. Negocierile colective sunt esențiale pentru susținerea creșterii accesul legal și universal la drepturilor uh, sociale trebuie garantat. Colegii din alte sindicate din lume subliniază importanța acestor chestiuni, ca și europeni. Ar trebui să fim mândri și să ne apreciem valorile. Doamnelor și domnilor, în încheiere, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare ar trebui să includă și drepturi sociale. Rolul partenerilor sociale ar trebui întărit, iar autonomia lor respectată. Confederația Europeană a Sindicatelor și afiliații săi în întreaga Europa nu vor accepta ca standardele ridicate să fie reduse, iar standarde mai puțin ridicate să fie reduse chiar și mai mult. Din potrivă, tratatele se angajează pentru progresul social. Asta este calea de urmat. Haideți să fie progres social. Merci. Et donc, euh, on vient d'avoir un, un premier aspect. Mulțumesc, am discutat un aspect uh, sindical, uh, prioritar, uh, importanța, printre altele, a dialogului social și propunerile de revendicări ale organizațiilor sindicale europene. Acum uh, vom primi o altă perspectivă, vom avea o altă perspectivă, cea Business Europe, așadar îi dau cuvântul doamnei Terez de Lider Kerk. Thank you to the European Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Parlamentului European pentru invitația de a vorbi în această conferință interparlamentară pe o temă foarte importantă la care am lucrat și în calitate de Business Europe de la bun început, de la crearea uh, asociației noastre din 1985, pentru că dimensiunea socială a Uniunii Europene a fost discutată de la bun început. Primul lucru pe care doresc să-l subliniez în această după-amiază este faptul că Europa socială este o realitate astăzi, însă o realitate complexă, pentru că constă dintr-o combinație de sisteme sociale naționale care oferă lucrătorilor un nivel ridicat de protecție. Se colaborează cu sisteme de negociere colectivă diferită care implică partenerii sociali și mai recent uh, s-a adăugat și un corp destul de important de legislație comunitar în ceea ce privește condițiile de muncă, în special baza amplă de drepturi care a fost ancorată în diferitele directive sociale care au acompaniat crearea pieței unice. Și Business Europe a participat la aceste discuții și trebuie să spun că s-a și ridicat la uh, înălțimea așteptărilor atunci când președintele de lor a invitat asociațiile patronale și sindicale să demareze dialogul în ceea ce privește piața socială. La momentul respectiv, Business Europe a avut singura asociație patronală care a acceptat acest dialog cu ETUC și, drept urmare, am reușit să cădem de acord asupra unor avize comune în ceea ce privește integrarea pieței muncii, educație și formare, politici macroeconomice, care să faciliteze tranziția către piața unică. Într-o etapă următoare, adică tratatul de la Maastricht, am reușit de asemenea împreună cu ETUC să facem o altă contribuție importantă în dezbatere și la crearea dimensiunii sociale a Uniunii Europene prin uh, faptul că am căzut de acord asupra unui sistem care să permită partenerilor sociali să negocieze acordul cadru la nivel european. Este sistemul ancorat în prezent în articolele 154 și 155 din tratat și aceste articole se bazează pe un acord între Business Europe și ETUC de la acea vreme. Motivul pentru care am decis să ne angajăm în acest exercițiu este acela că tratatul de la Maastricht a extins uh, votul prin majoritate calificată și către condițiile de muncă, care anterior fusese doar un domeniu în cadrul uh, negocierilor directe între sindicate și patronate la nivel național. Deci interesul a fost acela de a apăra dreptul partenerilor sociali fel de a negocia în continuare și aceste aspecte. În plus, când președintele Juncker a preluat conducerea comisiei, a invitat partenerii sociali pentru a da un impuls nou în aceste discuții și iată am acceptat și după um, un an și jumătate de discuții anul trecut am creat o declarație importantă cu Comisia și cu Consiliu pentru redemararea dialogului social și și acest lucru este important pentru discuția cu privire la modalitatea viitoare de dezvoltare a dimensiunii sociale a Europei. Pentru Business Europe e absolut clar că acest nou start și eforturile de a îmbunătăți modelul social european trebuie susținute de, de partenerii sociali care să intră într-un dialog social real care să vizeze un parteneriat pentru modernizarea modelului social european. Pentru că adevărul este că odată cu schimbările care se petrec în lume, în Europa, și care vizează modul în care operează companiile, dar și dorințele lucrătorilor, se impune să adaptăm acest sistem social. Suntem convinși că în actualele condiții în care Europa, nu e doar Europa, dar atunci când se confruntă cu creșterea populismului și a protecționismului, trebuie să concentrăm politicile europene în vederea creșterii dezvoltării economice. Companiile și cetățenii se preocupă de viitorul lor, Știm că lucrătorii sunt uh, preocupați, dar și la nivelul companiilor. Multe IMM-uri au preocupări majore vis-a-vis -vis de viitorul lor. Însă atunci când discutăm împreună modalitățile de aborda viitorul, trebuie să propunem soluțiile corecte și să evităm să creăm așteptări false, pentru că acest lucru ar fi extrem de uh, periculos și ar avea efecte adverse atunci când oamenii își vor sta da seama că s-au făcut promisiuni care nu au putut fi îndeplinite. În analiza noastră, problemele sociale actuale din Europa nu uh, se datorează lipsei politicilor sociale. Dacă ne uităm la cifre, lucrurile sunt clare. Un UE are 7% din populația globului și produce 20% din PIB-ul global și suntem uh, cu 40% uh, din uh, cheltuielile mondiale în ceea ce privește beneficiile sociale. Deci trebuie să vedem cum facem investiții mai bune în acest domeniu, astfel încât eforturile pe care le facem să chiar ducă la rezultatele scontate și acel, acelea fiind de a avea creștere mai mare și ocupare mai mare în Europa. Astăzi, trista realitate este aceea că, în pofida investițiilor noastre masive, mai trebuie să uh, parcurgem încă jumătate din drum pentru a reduce șomajul la nivelul dinainte de criză. Acest lucru se datorează în principal faptului că, așa cum a arătat și antevorbitoarea mea, că a existat o scădere a investițiilor, atât a celor publice cât și a celor private în urma crizei. Deci suntem perfect de acord că trebuie acordată atenția necesară creării condițiilor necesare pentru uh, creșterea investițiilor, care trebuie însă să fie productive. Da, investiții publice, dar investiții publice productive și, bineînțeles, că și investițiile publice trebuie să se ralieze. Dar, în acest sens, trebuie îmbunătățit mediul de afaceri. Și pentru a reveni la chestiunile care se referă mai mult la pilonul drepturilor sociale, uh, eu cred că trebuie să vedem care sunt nevoile companiilor în ceea ce privește piața muncii. Și adevărul este că odată cu noi cereri din partea consumatorilor, cu tehnologii noi, noi modele de or- organizare a muncii care sunt introduse în urma digitalizării graduale a economiei noastre și unde Europa încă este în decalaj față de alți concurenți, cu o populație care îmbătrânește, cu mm, diferite mm, cereri mm, pe piața muncii, nu există soluții care să se potrivească peste tot. Trebuie să recunoaștem și faptul că în conceperea politicilor uh, sociale trebuie ținut cont și de dificultățile cu care se confruntă femeile, dar și vârstnicii. Uh, și în reconceperea acestor politici, oarecum am tot uh, mutat accentul de la o categorie la alta. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe cinci domenii cheie. În primul rând, măsuri pentru facilitarea creării locurilor de muncă de către companii. Esențial, dacă chiar vrem să uh, venim cu răspunsuri uh, serioase față de preocupările cetățenilor. În al doilea rând, trebuie să mai facem multe pentru a îndepărta capcanele sărăciei care mai există în anumite situații. Apoi trebuie îmbunătățită educația și formarea. Pentru că e o rușine că există rate ridicate de șomaj cu un, uh, un număr foarte mare de posturi de vacante în același timp. Trebuie să îndepărtăm barierele de reglementare care încă există în legislația națională. Aici nu mă gândesc um, neapărat la legislația europeană adoptată în ultimii ani. Aceasta trebuie să fie stabilă. Trebuie doar să vedem cum este aplicată. Însă, la nivel național, trebuie făcute adaptări și, în ultimul rând, Trebuie să vedem cum anume se poate îmbunătăți eficacitatea rețelelor noastre sociale pentru a reduce costurile indirecte cu munca, pentru că acest lucru este esențial pentru a duce la crearea de noi locuri de muncă. Noi la Business Europe nu credem așadar că o nouă legislație în acest domeniu ar duce la crearea de noi locuri de muncă. Din potrivă, ar trebui, în schimb, să ne concentrăm asupra implementării reformelor pe piața muncii, concentrându-se asupra acelor domenii care, până la urmă, vor face diferența. Nu este esențial doar pentru a îmbunătăți creșterea economică și uh, numărul locurilor de muncă, ci și pentru a îmbunătăți coeziunea între statele membre, pentru că vrem să avem o convergență graduală, socială și economică. Și pentru reducerea acestui decalaj este foarte important să existe progres în implementarea reformelor structurale în întreaga Europa. În fine, câteva cuvinte cu privire la consolidarea finanțelor publice că vă place sau nu, face parte din uh, răspunsul necesar pentru a îmbunătăți perspectivele sociale, pentru că nu pot exista sisteme de securitate sociale solide fără finanțe publice adecvate pe termen lung. Aici sigur că se poate apela și la valori de referință, însă acestea, așa cum sunt prevăzute în pilonul drepturilor sociale, trebuie incluse în semestrul uh, european, nu trebuie creat încă un mecanism paralel. Și în ultimul rând, aceste valori de referință trebuie să respecte și limitele competențelor UE, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte autonomia partenerilor sociali din statele membre și trebuie să respecte structurile de stabilire a salariilor la nivel național. În final, ceea ce solicită Business Europe Comisiei din această perspectivă a pilonului drepturilor sociale este să existe o nouă strategie pentru piața muncii din Europa. Sunt noi forme de afaceri care apar și care pot oferi îmbunătățiri pentru modul în care funcționează piața muncii și sistemele sociale. Trebuie să lăsăm loc pentru inovare socială și experimentare pe măsură ce economiile noastre se digitalizează și de asemenea trebuie să ținem cont și de aspirațiile în creștere în cadrul societății pentru alt concept de protecție, mai puțin legaliste, dar cu mai multe oportunități reale pentru, cu mai multă susținere pentru capacitarea indivizilor și uh, cu mai multe responsabilități și prin uh, stimularea uh, lor pentru a-și îmbunătăți um, șansele de carieră pe parcursul întregii vieți. Merci. Euh, donc on a... Mulțumesc. Avem uh, o viziune a Business Europe cu privire la dimensiunea socială și aceste complexități uh, inerente. Am înțeles uh, și începuturile sindicalismului european. Am Aș dori acum să dau cuvântul lui uh, Gabriel Bischoff pentru a ne spune cum sunt uh, percepute lucrurile la nivelul Comitetului Economic Social European. Da, mulțumesc, Claude. Stimați uh, membrii ai Parlamentului European și al Parlamentului Național, stimați colegi, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă cu promisiunea Uniunii Europene și a tratatelor europene? Oare promisiunea aceasta înseamnă să se creeze o piață mare, proceduri complexe, mecanisme complexe sau promisiunea tratatelor este de fapt de a îmbunătăți bunăstarea uh, cetățenilor uh, săi, uh, condițiile de viață și de muncă. Eu cred că această interogație ar trebui să fie în inima politicilor pe care noi le elaborăm. Am discutat și am mai auzit uh, Uh, ele, aceste elemente din partea antevorbitorilor mele, și anume că Uniunea Europeană are un model uh, social și că acest model social oferă cetățenilor uh, drepturi foarte importante și protecție. S-a menționat de asemenea că dialogul social european este esențial în stabilirea multora dintre aceste drepturi. Am uh, auzit uh, și în dezbaterea anterioară și am ascultat menționate niște fapte care spun că modelul social european de care suntem mândri se află supus riscului. Uh, și dacă ne gândim puțin la criza europeană și la șocul de după 2008, uh, putem înțelege că avem uh, aproximativ 10 ani uh, de efecte ale crizei, 10 ani în care criza socială a sporit, 10 ani în care Uniunea Europeană nu a reușit să abordeze realmente problemele și să găsească soluții comune care să fie corecte și în același timp um, Uh, susținute de uh, toți. Uh, am auzit care sunt nivelurile șomajului, nivelul inegalităților, mai ales șomajul în, ritmul, în rândul tinerilor. Încercăm să găsim mereu mici soluții la aceste probleme, dar până acum n-am reușit să le înfruntăm. Haideți să fiu directă și să spun, deși altcineva a mai menționat deja aceste lucruri, uh, că dacă continuăm așa, uh, euro va uh, eșua. Nu pentru că a pierdut încrederea piețelor, ci pentru că a pierdut încrederea cetățenilor. Iar aici uh, știm cu toții care este miza. De aceea, Comitetul Economic și Social European este format din trei grupuri, grupul angajatorilor, grupul lucrătorilor și alt grup care reprezintă societatea civilă și toți suntem convinși că trebuie să facem față acestor uh, uh, mari uh, discrepanțe în societățile noastre, altfel va trebui să ne confruntăm cu o dezintegrare încă și mai accentuată a Uniunii Europene. Dacă ne gândim puțin la titlul acestei dezbateri, este vorba despre o dimensiune socială mai cuprinzătoare și mai coordonată în Europeană. Și ca să fim clari, Asta înseamnă, de fapt, că trebuie să schimbăm Uniunea Economică și Monetară pentru a include această dimensiune socială în uh, politicile uh, economice și fiscale. De aceea noi, la nivelul comitetului nostru, am gândit un pachet de avize prin care să putem consolida și stabiliza Uniunea Economică și Monetară și am venit cu propuneri concrete pentru a realiza uh, acest lucru. Aceste propuneri pot fi puse în mare măsură în aplicare imediat, altele uh, presupun uh, folosirea unei cooperări sporite. Suntem convinși uh, că e nevoie de anumite schimbări la tratate, pentru că știm cu toții cât de uh, îngrijorătoare este situația. E clar, procedura este una foarte complexă și problematică, uh, dar fără ea nu va fi posibilă o stabilizare accentuată. Uh, Uh, prin urmare, uh, aceste aspecte sunt esențiale pentru noi. Dezbaterea legată de pilonul social reprezintă uh, un uh, vehicul pentru a face ca totul să se întâmple. Săptămâna trecută la CESE, uh, Comitetul Economic Social European, am adoptat în mod unanim uh, avizul cu privire la pilonul social, făcând niște recomandări clare prin care cu toții ne punem de acord lucrătorii, uh, sindicaliștii, uh, patronatul, uh, organizațiile societății civile, că trebuie să facem acest lucru. Important să purtăm și această dezbatere interparlamentară, pentru că legătura dintre Bruxelles și statele membre este una frântă. De aceea am inițiat 28 de dezbateri în statele membre cu toți actorii interesați, cu peste 1800 de reprezentanți ai societății civile, pentru a putea uh, spune că trebuie să ducem lucrurile mai departe și, de fapt, să purtăm aceste dezbateri nu doar la Bruxelles, ci și în alte parte. Aș dori să menționez câteva propuneri uh, asupra cărora noi ne-am pus de acord. Și asta încercește munca noastră cu privire la uh, Uniunea Economică și Monetară Europeană, adică EMU. Uh, Ar fi bine să consolidăm legătura dintre politicile fiscale, economice și cele sociale, pentru că avem tendința să ne concentrăm uh, uh, întâi pe uh, politica economică, să spunem, și apoi pe cea um, uh, socială. Poate ar fi bine să le articulăm, să ne coordonăm pentru că altfel ajungem în situația în care uh, politicile economice din ultimii ani uh, sunt percepute ca uh, fiind unele care fac viața din um, statele membre mai puțin plăcută din perspectivă socială. Credem așadar că relaxarea austerității reprezintă un pas în direcția cea bună, însă avem nevoie de mai multe investiții, investiții publice, și e clar că trebuie să folosim semestrul european pentru a avea rate mai bune de ocupare și pentru a atinge obiectivele sociale. Acestea trebuie să se situeze pe picior de egalitate cu obiectivele economice și cu considerațiile macroeconomice din semestrul european. De aceea, noi am propus deja într-un aviz mai vechi că avem uh, nevoie de un uh, dialog macroeconomic mai puternic pentru zona euro, pentru a acoperi toate statele Uniunii Europene cu participarea uh, miniștrilor însărcinați cu afaceri sociale pe lângă cei însărcinați cu afacerile bugetare, economice și fiscale. Putem avea un dialog macroeconomic, uh, pentru aceasta nu este nevoie de o schimbare uh, de tratat. E o idee care ar putea intra în acțiune deja și cu siguranță ar consolida implicarea partenerilor uh, sociali, pentru că avem nevoie de ei dacă dorim să rezolvăm o parte dintre dezechilibrele cu care ne confruntăm în acest moment. De asemenea, suntem convinși toate cele trei uh, grupuri uh, și abordăm asta în avizul nostru cu privire la pilonul social că e nevoie de o mai mare flexibilitate și că avem nevoie de uh, o regulă de aur pentru investițiile publice. Aceste investiții trebuie să fie făcute pentru viitor. Asta înseamnă mai ales să rezolvăm problemele ce țin de digitalizare și viitorul domeniului muncii, Uh, e vorba despre o tranziție care trebuie să se uh, petreacă, trebuie să investim în viitor și să oferim cetățenilor speranța că împreună Uh, în Uniunea Europeană vom găsi căile prin care să influențăm politic uh, viitorul muncii, pentru că uh, nu vorbim numai despre tehnologie aici, ci și despre politici bune. Iar Europa este locul pentru a face asta, pentru că multe dintre problemele cu care ne confruntăm în domeniul viitorului muncii nu pot fi rezolvate doar la nivel național, dacă ne gândim puțin la diverse platforme existente care nu se limitează doar la piețele muncii de la nivel național. În planul Juncker uh, avem nevoie de un mai bun echilibru între regiuni, pentru că deocamdată acest lucru nu uh, există și toate acestea pot fi făcute prin investiții uh, sociale. Suntem de asemenea convinși că avem nevoie de mai multă solidaritate și de mecanisme de competitivitate pentru a face față șocurilor asimetrice și dezechilibrelor. Și aici trebuie să avem mecanisme de redistribuție. Pe de altă parte, cum s-a subliniat aici, va fi important să existe o mai bună armonizare a sistemelor de protecție socială. Ori asta înseamnă că avem nevoie de uh, un cadru de protecție socială obligatoriu. Deja am uh, propus un venit european minim printr-o directivă cadru pentru a ne asigura că există tot mai multă teri uh, coeziune teritorială și socială și în ceea ce facem noi eh, trebuie să punem problema salariului minim în Europa, nu stabilind eh, unul, ci respectând convențiile Organizației Internaționale a Muncii în eh, domeniu. E nevoie de mai multă convergență din perspectiva salariilor, iar pentru noi asta înseamnă să ajungem de la uh, raportul de 60% din salariul mediu uh, Uh, la un alt uh, raport. Am ascultat dezbaterea de mai devreme și pot să vă spun că Există două școli de gândire în acest moment. Una ne spune suntem pe direcția cea bună, trebuie doar să mergem mai departe, iar cealaltă școală de gândire spune am uh, generat multe probleme și inegalități, probleme sociale, prin urmare trebuie să ne schimbăm modul de gândire și uh, să încercăm să lucrăm mai bine uh, viața economică cu uh, aspectele sociale. Deci important este nu doar să ne ținem de una dintre școlile de gândire, ci să găsim o abordare pragmatică și rezonabilă pentru a demonstra cetățenilor că putem face acest lucru, că putem face față provocărilor viitorului și că putem face totul mai bine într-o Uniune Europeană cu o piață comună pentru 500 de milioane de uh, oameni. Aceasta este până la urmă, uh, acesta este până la urmă marele nostru atu. Mulțumesc foarte mult! Merci pour cette note positive, ça ne fait pas tort d'avoir un peu de... Mulțumesc pentru această notă pozitivă prinde întotdeauna bine. Ați insistat pe dialogul social, pe dimensiunea socială, pe implicarea partenerilor sociali, care este esențială. Și acum am ocazia de a-i da cuvântul doamnei Maria Joao Rodriguez uh, în legătură cu raportul CESE cu privire la uh, pilonul drepturilor sociale uh, și raportul din Parlament a fost susținut aproape în unanimitate, o raritate în Parlamentul European. Maria Joao, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să prezint raportul adoptat recent de Parlamentul European cu privire la pilonul drepturilor sociale. Raportul a fost susținut cu mare majoritate și a fost susținut de cinci grupuri politice, lucru care sublinează importanța acestuia. Alături de mine se află uh, raportorii din umbră de la PPE și ALDE. Am avut negocieri intense și ca rezultat, raportul este unul de mare însemnătate. Noi am dorit să ținem cont de situația cetățenilor. A fost, aceasta a fost principala noastră grijă. Este evident acum că cetățenii simt că au pierdut controlul asupra situației și ar dori să l recapete. Așadar, pilonul drepturilor sociale trebuie să ofere mai multe posibilități pentru ca cetățenii să-și poată controla condițiile laborale și de trai. Este o inițiativă oportună, vine la momentul potrivit din partea Comisiei, pentru că acum avem parte de noi mișcări de idei în Uniunea Europeană ascensiunea unor idei care pretind că cea mai bună metodă de protecție sunt granițele naționale. Dar majoritatea dintre noi, cred eu, nu credem în acest lucru. Um, această protecție în interiorul granițelor naționale este o iluzie și este nevoie de soluții europene care să completeze politicile naționale. Al doilea obiectiv al nostru a fost să depășim divergențele între statele membre și am dorit să ne concentrăm pe o convergență în sus pentru a avea o piață unică funcțională, care funcționează bine. Așadar, raportul nostru actualizează aceste standarde sociale și identifică mijloacele prin care putem obține rezultate în materie. Dorim să rezolvăm problemele cetățenilor uh, de toate vârstele, uh, să luptăm împotriva sărăciei în rândul copiilor, uh, dorim o garanție pentru tineri mai puternică, dorim mijloace mai bune pentru echilibrul între viața laborală și personală și ne preocupă noile tendințe pe piața muncii, mai ales ținând cont de revoluția digitală. Recunoaștem că există foarte mult potențial în uh, această revoluție și trebuie să îl folosim, să-l exploatăm pentru a crea și mai multe locuri de muncă și locuri de muncă de calitate. De aceea am conchis că trebuie să creăm condiții bune pentru toți lucrătorii, pentru toți angajații din economia digitală ei trebuie să poată conta pe un contract clar, cu condiții de muncă clare și acces la protecția socială adaptat la nevoile lor. Este o inovație de care avem mare nevoie pentru a exploata din plin revoluția digitală. De asemenea, luăm seama de la nevoia de a avea un nou drept social pentru secolul 21, anume garantarea competențelor. Considerăm că învățământul secundar este unul la care trebuie să aibă acces toți cetățenii pentru a le garanta niște competențe de bază. Salariile. Ei bine, Aici, în ultima versiune a raportului, am ajuns la concluzia că trebuie să asigurăm o forță salarială bună, salarială bună în statele membre, însă trebuie să respectăm și dialogul social și rolul acestuia în uh, stabilirea um, salariilor și în uh, calcularea productivității și rolului acestuia în, uh, în negocierile pentru salariu. Dorim de asemenea să asigurăm crearea de locuri de muncă și investiții sociale. Tocmai de aceea am fost foarte preciși atunci când am uh, uh prescris felul în care se poate folosi um, uh, se pot folosi fondurile europene în uh, completare cu alte instrumente financiare. Toate acestea trebuie să fie uh, Uh, dezvoltate astfel încât să putem crește nivelul de investiții, să avem o viziune de viitor pe care să o transformăm în uh, locuri de muncă de calitate și prin care să asigurăm accesul la locuri de muncă și la protecție socială pentru toți lucrătorii. De asemenea, politica fiscală trebuie revizuită. Știm că costurile salariale sunt prea mari în Europa. Așadar, argumentul nostru este că pentru a ne proteja sistemele de protecție socială, trebuie ca uh, povara fiscală să fie mutată de la forța de muncă la alți factori de producție. În cele din urmă, considerăm că toate aceste idei trebuie să fie uh, incluse în foaia de parcurs care va fi adoptată la Roma de către Comisie și credem că și actorii sociali vor fi de acord cu aceste lucruri atunci când ne vom întâlni la summitul tripartit care va avea loc înainte de Consiliul de la Roma. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc! Vedem care este importanța acestui pilon și care sunt așteptările de pe, de pe urma lui și rapoartele, cele două, cel din CESE și cel din Parlament, uh, au fost uh, susținute și ne dăm seama că nu ne putem rezuma doar la declarații de intenții, trebuie ca aceste rapoarte să se traducă în acțiuni și politici concrete. Acum vă propun să uh, luăm intervenții din sală. Doamna Clara Marques Mendes uh, din Portugalia din partea PPE are cuvântul. Are cuvântul. Aveți două minute la dispoziție și veți vedea cele două steluțe roșii care vă atenționează să încheiați. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor colegilor. Subliniez că este un subiect foarte important și mă bucur că avem ocazia să dezbatem toate aceste chestiuni legate de angajare și teme sociale, drepturi sociale. Acestea sunt cheia pentru a asigura coeziunea socială și pentru combaterea diviziunilor sociale. E foarte important să ne concentrăm pe temele legate de muncă și politicile pentru combaterea um, șomajului. Trebuie să creăm locuri de, mul- de muncă mai multe și mai bune. Pot să vă dau exemplul Portugaliei. Am trecut printr-o perioadă de criză foarte complicată pentru noi, lucru care a dus la un șomaj, uh, la o rata șomajului șocantă. Lucrurile stau mai bine acum, dar cred că acesta este rezultatul reformelor structurale pe care le-am luat la noi în țară, mai ales în uh, materie de legislație laborală. Am dorit să facem uh, astfel încât companiile și implicit economia să fie mai competitive și suntem convinși că rezultatele, adică reducerea șomajului, au fost uh, rezultate directe ale eforturilor noastre. Statele membre au depus eforturi foarte mari, au încercat să-și coordoneze politicile. Și dacă am face acest lucru uh, mai mult pe viitor, vom obține rezultate și mai bune și vom atinge obiectivele uh, de, pe care ni le dorim, adică o mai bună coeziune socială. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul domnului Calvet Șambon din partea ALDE, eurodeputat. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în nume propriu și nu în numele grupului meu, pentru că ALDE este un grup uh, destul de amplu și nu avem întotdeauna aceleași păreri pe aceste teme. Am trei chestiuni de prezentat. Existența unui pilon al drepturilor sociale este un lucru bun, dacă este să facem astfel încât Europa să se afle în slujba cetățenilor, cetățeni care sunt foarte demoralizați acum. Este fundamental, așadar, să susținem pilonul social al Uniunii Monetare și Economice. Însă, pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să dăm dovadă de solidaritate la nivel european. Există țări care sunt încă fragile și nu putem să tot aruncăm bani europeni uh, pentru a face curățenie, curățenie în sistemele financiare. În plus, uh, dacă aliații noștri ne părăsesc, avem nevoie și de fonduri suplimentare pentru apărare. Ar fi nevoie și de un fond pentru asistență socială, pentru a-i ajuta pe cei care întâmpină dificultăți uh, din punct de vedere material și nu putem să ne permitem asemenea dezechilibre. Și atunci când vorbim despre aplicațiile practice și drepturi, atunci pot apărea probleme, pentru că este greu să se facă cuantificări la nivel uh, european. Mulțumesc! Domnul Ari Unco din Parlamentul German. Dank, um... Da, mulțumesc! Indexul pentru justiție socială a apărut acum câteva săptămâni și redactat de Fundația Bertelsmann arată cifre alarmante. 118 de milioane de oameni din UE, adică 23,7% sunt uh, în pericol de sărăcie sau trăiesc la limita sărăciei. Procentul celor care uh, lucrează cu normă întreagă, dar totuși uh, sunt periclitați de sărăcie, este de 7,8% și între țări, dar și în interiorul țărilor, inegalitățile cresc și președintele Fundației Bertelsmann comentează lucrurile după cum urmează. Un procent în creșterea oamenilor care nu pot să trăiască din ceea ce câștigă subminează legitimitatea or- orânduirii noastre sociale și economice și este de neacceptat. Și consecvențele politice, așa cum s-a mai spus, sunt uh, grave și periclitează și coeziunea europeană. Eu cred că nu este doar o urmare a unor politici greșite la nivel național, care joacă și ele un rol, dar cred că această evoluție este facilitată și de reacția la criza economică și financiară, care în opinia mea a fost una greșită și este inerentă oarecum și arhitecturii Uniunii Economice și Monetare, de pildă datorită criteriilor uh, de la Maastricht. Comisia Europeană a recunoscut problema și încearcă oarecum să contracareze cu acest pilon pentru drepturi sociale, care sună bine, dar întrebarea mea este dacă este suficient, pentru că dacă ne uităm mai atent, atunci acest pilon european a drepturilor sociale pare a fi un uh, uriaș din uh, poveștile pentru copii și cu cât îl analizezi și îl aduci mai aproape, până la urmă constați că este vorba doar de indicatori uh, pentru un screening al performanței statelor membre. Nu este o construcție clasică pentru drepturile sociale, ca în Carta Europeană Socială. Eu salut aceste inițiative, salut și faptul că cerințele uh, din raport uh, își doresc o aderare la Carta Socială. Eu cred însă că este nevoie de o schimbare mai amplă de paradigmă pentru a reveni la Europa Socială. Mulțumesc, Tom Candon Vendelar din Parlamentul European, care, dacă nu mă înșel, a fost raportor din umbră pentru pilonul social. Aveți dreptate, domnule președinte, așa a fost. Stimați colegi, Uniunea Europeană a creat un uh, stat providență unic, însă trebuie să punem lucrurile în perspectivă. Acum 70 de ani, a început proiectul nostru și iată-ne în continuare aici. Trebuie să ținem cont în, însă de problemele pe care le avem. Un pilon social puternic este un element critic pentru a recăpăta încrederea uh, cetățenilor, atât la nivel european cât și la nivel național. Ne gândim tot timpul la această dimensiune socială, deci trebuie să ne gândim că faptul că ne gândim la acest pilon e important, faptul că îl abordăm. Însă, trebuie să veghem la transpunerea în practică a acestor prevederi. Și uh, chiar există niște îmbunătățiri pe care le putem aduce prevederilor referitoare la acest pilon. Și asta se întâmplă aici adesea. Fiecare are propria listă de priorități și nu reușim să ajungem la un rezultat concret, lucru care mi se pare grav. Trebuie să ținem cont de rolul fiecăruia și de diversitate. Situația din Germania nu e la fel cu cea din țările de jos, uh, care e radical diferită față de cea din Portugalia și tot așa. Deci trebuie să respectăm diferitele sisteme sociale care s-au uh, constituit, care s-au format de-a lungul timpului. Uh, cred că mandatul nostru este foarte clar, trebuie să veghem um, să se formeze această convergență, trebuie să respectăm în același timp cadrul impus de semestrul european pe plan social și pe plan financiar. Trebuie să avem grijă Uh, să, să ținem cont de revoluția digitală în ceea ce privește Parlamentul European, trebuie să fim uh, lideri în această dezbatere. Am închis lista de intervenienți pentru a putea încheia la timp și pentru a respecta timpul de lucru al interpreților. Acum, uh, din partea SND și din partea Portugaliei, avem următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi verific, pe, să îi felicit pe uh, colegii de la prezidiu, inclusiv pe doamna raportor Rodriguez. Europa se confruntă acum cu multe pericole și cu multe um, provocări. Șomajul tinerilor, inegalitățile sociale care se află în plină creștere în Europa – mulți europeni uh, se confruntă cu riscul uh, sărăciei. Cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a evita aceste soluții facile și populiste și naționaliste. Nu putem să tot aruncăm vina pe imigranți. Aceste um, comentarii referitoare la imigranți sunt uh, contrare valorilor europene referitoare la solidaritate și libertate și trebuie să existe solidaritate și între popoare. Eu provin din Portugalia. Țara mea um, a făcut uh, obiectul unui bailout, a beneficiat de un bailout și acum avem un deficit de 2,3% și programul care ne-a fost impus a fost uh, dus la bun sfârșit. Însă, uh, respectarea obiectivelor bugetare nu este un scop în sine. Trebuie să căutăm o metodă de a ne reforma politicile sociale, astfel încât să existe mai multe investiții publice, o mai, un mai mare grad de justiție socială și o Europa care le permite popoarelor sale să trăiască mai bine. Viitorul Europei este miza aici și viitorul popoarelor noastre. Pentru că Uh, ne confruntăm acum cu un mare risc care ne pune sub uh, semnul întrebării valorile. Colegas uh, que aqui estão presentes și também a mesa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le urez bun venit tuturor colegilor. Nu putem să purtăm o dezbatere pur, pur ideologică, trebuie să o purtăm pe două paliere și trebuie să ne uităm la convergența între politicile sociale. Dacă purtăm doar o dezbatere sterilă, disociată de integrarea europeană, atunci e fără rost. Dacă vorbim despre genul de politici de care avem nevoie pentru egalitate de gen și așa mai departe, da, firește că e util, dar haideți să ne amintim ce trebuie să propună Parlamentul European și ce trebuie să propună statele membre. Dacă vorbim despre directiva privind detașarea lucrătorilor, atunci aceasta este un exemplu clar. Dacă vorbim despre convergență socială, fără să vorbim despre diferite niveluri de integrare, atunci dezbaterea este una sterilă. Și trebuie să vedem cum se conectează totul cu politicile economice. În semestrul european am reușit să introducem niște indicatori sociali cu privire la șomaj ca să vedem dacă politicile sunt adecvate. Însă trebuie să mergem mai departe, să facem următorul pas, adică să construim un mecanism pe care îl putem folosi atunci când indicatorii ne arată că am greșit. Indicatorii sociali trebuie să fie priviți în complementaritate cu cei economici, astfel încât să ne asigurăm că se iau măsurile adecvate atunci când uh, cotele sunt alarmante. Și mă alătur, uh, adică doresc să-l răspund antevorbitorilor mei. Trebuie să includem tot timpul uh, la fiecare nivel partenerii sociali și trebuie să ne asigurăm că agendele noastre se potrivesc. Trebuie să găsim un echilibru între comitet, comisiile Parlamentului European, ECON și EMPLE, de exemplu, și experții din Consiliu și din, ă, din, din CESE nu trebuie să aibă doar un rol consultativ. Așa, că am și depășit timpul, spune domnul președinte, așa că îi rog pe ultimii intervenienți să se limiteze la un minut. Domnul Nicolas Manius din Grecia are acum cuvântul din partea GUM. Καλησπέρα. Ε, θα προσπαθήσω πράγματι να είμαι στο ένα λεπτό. Mulțumesc, bună seara. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Urmăriți procedurile și eu cred că nu suntem conștienți de vremurile în care trăim. Am auzit câteva observații foarte interesante despre, din partea vorbitorilor. Încă cum am ajuns aici? Cum se poate ca peste 20% din populație să fie în această stare? Vorbim despre o criză în general, dar nu spunem nimic despre modul în care vrem să o depășim. Și umanitatea a depășit uh, și alte crize în trecut de acest gen, dar printr-un război. Sunt sigur că nu se dorește așa ceva. Trebuie să vorbim despre cauzele crizei și cauzele nu pot fi altele decât politica economică care a fost uh, promovată și care are două elemente. Este punitivă față de lucrători, și nu vrea decât să adune bogății pentru cât mai puțin posibil. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Gribodo, din Italia, Partidul Democratico. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia în această dimineață să subliniez câteva observații care au fost uh, ridicate în discuție în uh, Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților, care au rezultat și într-un raport. De aceea, în această seară mă limitez în a vă atrage atenția asupra unei necesități pentru că sigur că se impune să mergem în această direcție, în special noi cei care credem într-o Europa socială și ne dorim o Europa a popoarelor. Așadar, trebuie să mergem cu celeritate pe această cale și trebuie să sperăm că această cale va fi continuată și după ce Comisia va prezenta raportul pe care l-a uh, promis. Mulțumesc! Euh, Ajungem la concluzii. Aș dori să mulțumesc celor care au luat parte la această discuție, de asemenea și uh, Uh, expertelor noastre, ați putut remarca calitatea intervențiilor lor, dar mulțumesc și pentru intervențiile din sală, pentru că sunt importante pentru o dezbatere viitoare și mai ales pentru acțiunile noastre viitoare. Este foarte clar că există anumite divergențe, ca în orice democrație, însă văd că există și anumite convergențe în propunerile unora sau altora. În ceea ce privește concluziile, uh, aș dori să mă refer uh, la observațiile făcute de Comisarul European Pierre Moscovici ieri la întâlnirea Comitetului Economic și Social European. Mi se pare că aceste propuneri sunt interesante pentru dezbaterea noastră. Ele ziceau că fără dimensiune socială Uniunea Europeană ar fi uh, hemiplegică. Cartea albă pentru viitorul uh, Europei este cea care uh, ne poate ajuta acum, odată cu aniversarea celei, uh, odată cu cea de 60 aniversare a tratatului de la uh, Roma. Mecanismele de stabilizare intervin aici uh, pentru a reduce șomajul, pentru a stimula uh, statele membre sau măcar cele din zona euro să-și asume angajamente în ceea ce privește reformele și pentru a regândi guvernanța zonei euro. Sunt tot felul de elemente care mie mi se par importante în această dezbatere. Am văzut în primele intervenții și în, și cele, și în cele din sală că modelul social european este cel uh, care se află în dificultate uh, astăzi, așa asta din cauza crizei, uh, din cauza imperfecțiunilor anumitor politici și putem vedea că sunt anumite chestiuni clare care trebuie menționate într-o astfel de discuție. Um, trebuie să înțelegem că sunt anumite elemente care pun în pericol uh, coeziunea și care uh, fac astfel încât uh, noi să nu putem oferi neapărat uh, cetățenilor noștri o perspectivă legată de un trai mai bun pe mâine. Însă elementul cheie care trebuie menționat aici este consolidarea uh, elementului social uh, european. Dacă îmi permiteți, dialogul social european nu are sens decât dacă permite, uh, după încheierea unui acord, uh, să uh, presupună niște măsuri uh, legislative. Sunt elemente care au fost uh, citate, care uh, sunt uh, amintite deja, de exemplu, nevoia de formare, nevoia de a exista investiții de calitate, investiții sociale, dar de asemenea și investiții care să permită uh, crearea unor locuri de muncă și care să reducă șomajul. Adică să găsim o reacție la politicile de austeritate pentru a putea încerca cum, poți, cum încerca să fim mai buni social uh, pe viitor. Sunt uh, chestiuni extrem de importante aici, uh, precum necesitatea de a adapta sistemele de protecție socială care uh, trebuie să răspundă și la nevoile legate de mobilitate. Știm că se tot vorbește despre revizuirea uh, directivei cu privire la detașare. Uh, deci uh, această mobilitate aduce niște chestiuni pozitive, dar odată cu acestea și anumite probleme pentru uh, state, pentru lucrătorii uh, salariați și așa mai departe. Esențial este însă ca în cadrul instituțiilor europene să regăsim încrederea necesară pentru cetățeni, pentru salariați, pentru întreprinderi. Și voi încheia folosind o expresie pe care o folosesc adesea, care chiar dacă este caricaturală, dă bine. Este vorba de necesitatea pe care o acoperă această expresie Adevărat, în istoria statelor noastre, în istoria uh, europeană, niciodată n-am uh, ajuns uh, să gândim un paradis economic cu o dimensiune socială reală, cum n-am reușit nici să Uh, construim uh, un uh, paradis social pe un deșert economic. Deci viziunea economică și viziunea socială nu pot să se opună una celelalte, ci trebuie să se îmbine și să se îmbine și cu interesele pe care le au unii sau alții de a răspunde oamenilor care ne-au trimis aici. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, că cele vor duce cu siguranță la soluția pe care o vom uh, găsi provocărilor uh, cu care se confruntă în Europeană. Mulțumesc! Et donc enfin, on me le rappelle, mais on ne devrait pas me le rappeler, remercier les interprètes. Aș vrea să mulțumesc și interpreților, spune domnul președinte, pentru timpul pe care l-au acordat în plus și aș dori să subliniez că fără ei eh, dialogul democrat în cadrul instituțiilor europene ar fi ceva absolut eh, imposibil. Vă mulțumim.